Bună ziua, doamnelor și domnilor! Haideți să începem reuniunea noastră. Bine ați venit la întâlnirea de astăzi a Comisiei de Ocupare. Dacă nu există observații, considerăm că ordinea de zi a fost adoptată. Nu văd pe nimeni cum care avea vreo remarcă de făcut. Și de asemenea, ce privește procesele verbale, le considerăm adoptate dacă nu există observații. Întâlnirea noastră este difuzată pe internet. În ce privește comunicările, secretariatul vrea să vă spun că pe 22 noiembrie de la orele 9 la orele 12.30 va avea loc o reuniune extraordinară a reuniunii noastre pentru a avea un schimb de opinie în ce privește pensiile. De asemenea, Vrem să vă informăm că, în ce privește întâlnirea noastră de luna decembrie, va exista o prelungire a acesteia, uh, respectiv și după amiaza, de la orele 15 la orele 18.30. Apoi vrem să vă informăm că în dosarele dumneavoastră aveți uh, raportul experților care nu au drept de vot în ce privește uh, Fundația Europeană de Training, din păcate nu este decât versiunea în limba engleză și franceză. Și încă un studiu în ce privește aplicarea um, uh, EGF și pe aceasta o găsiți în dosarele dumneavoastră. Primul punct pe care îl avem pe ordinea de zi este raportul doamnei Timmer, chipul sărăcii în rândul femeilor din Uniunea Europeană. La întâlnirile precedente au existat obiecții în ce privește anumite amendamente care nu fuseseră acceptate. A avut loc o întâlnire între doamna raportor și raportorii din umbră și s-a ajuns la următoarea înțelegere, ca unele din acele amendamente cu anumite uh, adiționări sub formă de amendament oral să fie până la urmă acceptate și o să rog pe doamna raportor să ne spună despre care este vorba. Cam atât am avut de spus și acum îi dau cuvântul Gabrielei Zimmer ca să ne prezinte amendamentele de compromis și uh, poziția dumneavoastră ce privește acele amendamente care nu fusese acceptate. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mai întâi, aș vrea să adresez mulțumiri tuturor colegilor din comisie care au participat la redactarea acestui uh, aviz. și uh, în ce privește amendamentele care erau sau nu admisibile pentru acest aviz, deci am cooperat foarte bine pentru a întări și mai mult avizul comisiei noastre, destinat comisiei FEM. Încă o dată vreau să subliniez faptul că nu era vorba despre o interpretare subiectivă din partea mea, ci de respectarea uh, indispensabilă a anumitor criterii atunci când e vorba despre o cooperare consolidată între mai multe comisii. Toate acele amendamente în care autorii erau de acord cu uh, trimiterea la Comisia FEM și cu tratarea lor ca cu titlul de declarații generale uh, în ce privește lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale, deci toate acele amendamente au putut să fie acceptate. De asemenea, am vrut să arătăm că nu e vorba numai despre sărăcia femeilor, în unele cazuri am ținut să spunem că um, mai degrabă era vorba despre părinți, deci nu numai despre femei, deci am vrut să nu cădem în toate aceste capcane. Încă o dată vreau să desez mulțumiri tuturor grupurilor politice pentru faptul că au dat dovadă de, dovadă de spirit de cooperare și că ne-au permis să ajungem la o versiune finală a acestui aviz. Pe baza amendamentelor admisibile, am încercat împreună cu raportorii din umbră să negociez 5 amendamente de compromis. Deci există mai multe amendamente de compromis. Nu au fost foarte multe probleme pentru că, în general, amendamentele aveau drept scop nuanțarea acestui aviz, îmbunătățirea formulărilor. Deci a fost destul de ușor să uh, rezumăm mai multe amendamente și să le includem în versiunea finală. În ce privește amendamentele de compromis pe care le aveți în fața dumneavoastră, vreau să vă spun că săptămâna trecută a trebuit deja să le trimitem și pentru traducere și atunci nu exista decât două amendamente de compromis disponibile. S-ar putea să apară anumite uh, formulări uh, nu foarte precise în versiunile traduse în diferitele limbi. Acum aș vrea să vorbesc despre faptul că doamna Iotova și doamna, uh, doamna Logomantania ar trebui să mai ajungă la un acord, însă știu că doamna Iotova este de acord, dar nu și um, cealaltă colegă. Însă ele trebuie să-mi dea confirmarea definitivă în cursul după amiezii. E vorba despre acele amendamente în ce privește Fondul Social European și ă, ă, folosirea sa în mod eficient și apoi se dorește schimbarea termenului protecție socială în incluziune socială. Deci aceste modificări ă, pot să le accept, dar ar fi foarte bine ca cele două colege să semneze aceste amendamente de Compromis. De asemenea, în ce privește compromisul A și C, aici nu există modificări. Au fost reluate potrivit cererii grupurilor politice și autorii amendamentelor și-au exprimat acordul. În ce privește amendamentul E, aici nu sunt de acord cu modificarea operată, sau mai degrabă o regret. E vorba despre acel studiu prezentat în fața comisiei noastre în ce privește protecția socială, un studiu făcut la cererea Parlamentului European și acest studiu nu l-am primit încă în forma sa scrisă. Deci, eu una aș evita să includ această propoziție și anume că ar exista un factor de cost stabilizator pentru uh, întregile cheltuieli, pentru toate cheltuielile guvernului. Deci eu nu aș introduce această frază căci atâta timp cât acest studiu nu există sub formă scrisă și nimeni, a put, nimeni altcineva în afară de cei care au ascultat conținutul lui nu știe exact despre ce este vorba, deci nu putem să uh, facem această specificație. Deci, cum spuneam, nu știu dacă în uh, fața ochilor aveți ultima versiune, pentru că noi am trimis-o abia la orele 14, deci versiunea în care nu am vrut să includem această uh, propoziție. Cum spuneam, majoritatea autorilor amendamentelor sunt de acord cu aceste amendamente de compromis. Încă o dată, mulțumesc celor care au colaborat, celor care au trimis amendamente și cred că am reușit împreună să aducem mai multe precizări, să clarificăm uh, formularea, să o nuanțăm și în ce privește amendamentele care nu sunt incluse în amendamentele de compromis, eu pot să recomand ca acestea să fie adoptate, cu excepția amendamentului doamnei uh, Ghiuri, căci dumnea ei este întotdeauna împotriva poziției mele de raportor. Deci, când ajungem într-o asemenea situație, e vorba de amendamentul doamnei Gruni, când ajungem într-o asemenea situație, comisia este cea care trebuie să hotărească în urma votului dacă preferă să adopte amendamentele de compromis sau amendamentele un, unei uh, membre ale comisiei care uh, se opune poziției uh, raportoarei. Iată indicațiile pe care doream să vi le dau. Deci, în mare, există două amendamente de compromis unde s-au făcut modificări și pentru amendamentul de compromis B aștept uh, confirmarea celor două colegi, doamna Iotova și doamna Leogă Montania. Mulțumim, spune doamna Aline. Acum are cuvântul doamna To just shortly uh, touch upon two things. Um... Mulțumesc. Două aspecte. În primul rând, sunt în totalitate de acord cu raportarea pentru uh, aviz în privința amendamentului 42 în legătură cu indicatorii uh, pentru uh, sărăcie. Și eu am depus un amendament în legătură cu acest aspect pentru că cel mai mult uh, mă tem de faptul că statele membre vor abuza de libertatea care li se conferă de a folosi trei seturi de indicatori diferi, uh, diferite și uh, că nu vor face atât de mult cât ar trebui să facă pentru a combate sărăcia. În scopul de a-și face, de a face o imagine mai bună Este mult mai ușor uh, să um, uh, se um, combată sărăcia decât să um, se susțină cauza oamenilor care riscă să părăsească câmpul de uh, muncă. În legătură cu compromisul B, acesta are câteva chestiuni pozitive, dar problema principală este menționarea unei creșteri uh, a în finanțării uh, Fondului European pentru uh, Globalizare. Sperăm să putem vota separat în legătură cu acest aspect și Cred că aceasta reprezintă o discuție separată. În grupul de lucru pentru Fondul European pentru Globalizare se discută uh, acest aspect. Revizuirea EGF se va face anul viitor și uh, cred că nu ar fi uh, foarte bine pentru acest raport, foarte important, ca acest aspect să se regăsească în raport. Sper că putem discuta despre acest lucru. Mulțumesc, doamna Lope Fertania. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. După ce îi voi mulțumi raportoarei pentru că am lucrat, am cooperat foarte bine cu dânsa și am ajuns la un consens. Se pare că acest raport uh, s-a bucurat de, acest aviz s-a bucurat de mai multă susținere decât ne-am fi uh, așteptat. În legătură cu amendamentele de compromis, în legătură cu compromisul B, într-adevăr am uh, negociat pentru a solicita schimbarea protecției sociale cu incluziunea socială, pentru că există aici o problemă de subsidiaritate și am uh, auzit uh, ce a spus abordat în legătură cu acest aspect, lucru pentru care îi mulțumesc. După ce se va face această modificare, vom putea vota pentru. În ceea ce privește intervenția uh, colegei de la grupul verzilor, pot să spun că și noi suntem uh, pentru solicitarea uh, majorării uh, fondului social european. În ceea ce privește celălalt compromis, noi vom vota împotrivă pentru că nu considerăm că protecția socială reprezintă un stabilizator, un element stabilizator pentru venituri și cheltuieli în același timp. Și am uh, auzit că um, raportarea dorește să retragă acest paragraf. Dacă se va retrage acest paragraf, vom putea vota pentru restul amendamentului de compromis uh, de la punctul E. Nu înțeleg uh, cum este posibil ca într-un uh, raport uh, privind sărăcia în rândul femeilor nu putem menționa cuvântul femeie. Atât. Pentru moment, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Steinwerk și apoi doamna Maranjati. Doamna Iotova, care nu uh, poate fi astăzi alături de noi, m-a rugat să vorbesc în numele dânsei și-a um, scris uh, intervenția în limba engleză și voi citi. Mulțumesc raportoarei și raportorilor din umbră pentru cooperare pentru raport. Doamna Iotova este uh, mulțumită de amendamente și amendamentele de compromis. Consideră că am reușit să introducem toate aspectele problematice și punctele importante în uh, acest, um, în aceste amendamente și că ele vor contribui la uh, elaborarea unui raport valoros în uh, Comisia um, competentă în fond, Comisia pentru uh, Femei, și că acest lucru va ajuta la combaterea sărăciei. Doamna Iotova dorește să atragă atenția asupra amendamentului de compromis E. Consideră că o um, majorare adecvată a finanțării celor două fonduri, în special a Fondului Social European și a uh, Fondului European pentru ajustare la globalizare, este necesară pentru a îmbunătăți situația persoanelor sărace și celor în pragul sărăciei. Celor care și-au pierdut locurile de muncă, părinților um, Eh, singuri și eh, celor care eh, trăiesc în condiții de nesiguranță extremă. În ceea ce privește competența Uniunii Europeană în domeniul protecției sociale, acest aspect a fost adus în discuție și doamna Iotova dorește să depună un amendament care să înlocuiască protecția socială cu incluziunea socială pentru a se evita um, confuzia între um, competențele statelor membre și principiul subsidiarității. În afară de aceste aspecte, doamna Iotova nu are nicio altă problemă în legătură cu restul amendamentelor de compromis. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Elisabeth uh, Maranjati și apoi doamna Gruni vor avea cuvântul, doamna Maranjati. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând îmi doresc să îi mulțumesc doamnei Zimă, raportarea pentru aviz și uh, de asemenea raportorilor din umbră și în mod uh, special doamnei Lope Fontane pentru că în legătură cu aceste amendamente depuse la acest aviz am avut foarte mult de lucru uh, și mi s-a părut um, foarte ciudat că a trebuit să o facem pentru că um, uh, mi s-a părut ciudat că nu putem folosi cuvântul femei. Tocmai în uh, comisia noastră um, de, pentru ocuparea forței de muncă, pentru cuvântul femei nu putea să apare decât din partea comisiei FEM. Uh, în fine, oricum am uh, muncit foarte mult riscând să atingem absurdul, însă nu am făcut-o și pentru aceasta doresc să le mulțumesc tuturor celor care au participat la aceste reuniuni improbabile în această reuniune la care a trebuit să dăm dovadă de um, multă inteligență și să facem astfel încât amendamentele care țineau de Comisia pentru Ocupare să fie într-adevăr prezentate de Comisia noastră. Țin să, am ținut să, țin sub, să subliniez acest lucru, în primul rând pentru a le mulțumi participanților, dar și pentru că um, ceea ce am trăit noi poate reprezenta și o lecție pentru viitor, o experiență din care să ne inspirăm uh, în uh, lucrările viitoare ale comisiei noastre și uh, poate și în comisia FEM. A fost o chestiune foarte importantă, um, discutată. Noi am adus multe amendamente, perso- eu personal și doamna Grâni, dar și doamna Grâni va putea să se exprime legătură cu acest subiect. Uh, ne-am învățit uh, în jurul uh, degetului în legătură cu uh, incluziunea socială, cu protecția socială, dar important este să recunoaștem că astăzi femeile trăiesc în condiții de sărăcie pentru că nu sunt incluse din punct de vedere profesional în societate. Incluziunea profesională, le, faptul că nu sunt incluse în câmpul muncii, le duce la o stare de sărăcie și tocmai de aceea am depus în multe amendamente care susțin această noțiune de incluziune profesională uh, menită să asigure incluziunea socială a femeilor în ultimă instanță. Incluziunea socială nu este decât o simplă consecință a incluziunii profesionale și acest lucru ni se pare extrem de important. Uh, de asemenea, în amendamente uh, am uh, făcut uh, în așa fel încât diferențele salariale între bărbați și femei să fie reduse. Acest aspect ține de lupta uh, împotriva sărăciei în rândul femeilor și trebuie să ne asigurăm că programele de formare continuă sunt folosite mulțumită și Fondului Social European, că sunt așadar folosite în mod real de femei. Pentru că femeile trebuie să mențină un echilibru între viața lor profesională, între viața de și viața de familie și trebuie să mai și continuă la programe de formare continuă. Trebuie să ne asigurăm că ele vor putea să o facă. Uh, și vă asigur că acele amendamente care nu au fost depuse în Comisia pentru Ocupare vor fi depuse uh, în Comisia uh, FEM. Mulțumesc, doamna Gruni, și apoi doamna Harkin va avea cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu voiam să mulțumesc atât doamnei Țima, cât și tuturor raportorilor din umbră și colegei noastre, Veronica Lope Fontanie, care ne-a susținut amendamentele. În legătură cu compromisul B, eu sunt de acord dacă se înlătură protecția socială și asta ni s-a confirmat și deci mulțumesc. În ceea ce privește Fondul Social European și suma de acolo, pe mine nu mă deranjează să cerem mai mult, pentru că ideea este să obținem cel puțin egal cu ce avem, deci totdeauna ca să obții ceva trebuie să ceri mai mult, însă ideea este să fie mai mult decât ceea ce ne trebuie de fapt. Și vreau să spun că sunt de acord cu doamna Moran Chartier, nu înțeleg deloc de ce a trebuit să ne modificăm amendamentele numai pentru că conțineau cuvântul femei. Și dincolo de uh, aceste mici uh, certuri între Comisia Emplă și Comisia FEM, ideea care nu trebuie uitată este că raportul are menirea să ajute femeile și 54 se referă la concedierile uh, ce vizează femeile, trebuie uh, să spunem că trebuie să se dea prioritate femeilor care au familii în întreținere, însă dacă Comisia de Femei ne interzice să folosim cuvântul femei, nu putem depune acest amendament, pentru că se consideră că nu intră în competența noastră. Deci, 54-ul vom depune la Comisia FEM, dar e mare păcat pentru că, de fapt, e vorba de uh, sfera noastră de competență. Mulțumesc tuturor care au depus amendamente și care au lucrat la compromisuri. Înainte de a da din nou cuvântul raportoarei, doamna Harkin. Mulțumesc, doamna președinte. Am să dau cuvântul raportoarei din umbră, doamna Meister, ca, Meissner, care abia a venit și are câteva comentarii. Mulțumesc. Deci se pare că a intrat altcineva pe fir, doamna Meissner și apoi doamna Göring. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru că am venit atât de târziu, am avut trei reuniuni de comisii în același timp în această după-amiază, e destul de greu de gestionat. Mă tem că nu am putut să ascult tot ce s-a spus aici și e păcat, dar cred că doamna Harkin mă va ajuta și îmi va transmite mai târziu ce am ratat. În primul rând, vreau să vă spun că este important să ne asigurăm că nu facem doar plângeri despre sărăcia femeilor, ci că și sugerăm soluții pentru a ajuta femeile să iasă din această situație. În ceea ce, primește, ce privește compromisul A, ne convine. Compromisul B însă ne pune probleme. Și tocmai am auzit că există un amendament PPE A, ați spus incluziunea socială. Da, da, da. Am înțeles că aceasta este sugestia. Dacă este așa, ne convine. Dar noi avem o altă problemă. Se menționează o sporire în Fondul European pentru Globalizare, ceea ce e foarte bine, e bine să fie fonduri disponibile pentru diferitele întreprinderi, însă aici mă întreb dacă va fi util pentru scopul nostru să se sporească fondurile alocate acestui fond pentru globalizare sau dacă n-ar fi mai bine să ne concentrăm pe Fondul Social European. Pentru că altfel grupul meu nu poate să susțină acest compromis. Nu ne-am dat seama de la început că e vorba și de uh, Fondul European pentru Globalizare. Noi am crezut că e vorba doar de FSE la început. Asta la compromisul B. Uh, presupun că ați discutat ce se întâmplă cu celelalte amendamente dacă compromisurile nu sunt adoptate. Dacă compromisul B, de exemplu, nu ar fi adoptat, ar însemna asta că 28 și 29 ar fi uh, tratate prin vot pe părți. Nu suntem de acord cu prima parte deloc, pentru că e vorba de o creștere uriașă a Fondului Social European, cu care nu suntem de acord pentru că nu este realist. Deci eu mă refer la noua formulare. Amendamentul 42 a fost și el menționat, îl putem susține, a fost discutat. La compromisul E ne putem alătura părerii PP aici, la prima parte, ultima parte ar trebui să fie eliminată. Dacă s-ar elimina, am fi foarte mulțumiți, dar dacă s-ar păstra această chestiune legată de politica privind piața de muncă vine din amendamentul meu, 52, deci putem să votăm. Dacă deci, dacă suntem de acord pentru compromis, înseamnă că putem vota pentru amendament. Doamna Göring. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că sunt aici într-o minoritate formată dintr-o singură persoană. Compromisul A. Avem atât de multe cuvinte și atât de multe propoziții care au fost adăugate, încât s-a ajuns la o declarație foarte laxă și amestecată. Există o parte referitoare la accesul la educație și piața de muncă prin participare, care este necesară pentru o viață decentă. Sigur că este așa. Însă eu aș vrea să fie aici propuneri mult mai clare despre cum să se îndeplinească aceste scopuri. Nu e absolut nimic în acest sens în text. Deci dacă am susține acest compromis, ar fi un gest fără sens. Dacă s-ar spune și ceva concret și de bun simț despre ce trebuie făcut, atunci aș fi de acord. La compromisul B, cred că v-am spus și la ultima întâlnire, dacă repetăm tot ce ține de creșterea finanțării pentru Fondul Social European și pentru Fondul European de Ajustare la Globalizare, în acest moment al dezbaterii bugetare, uh, ar fi uh, nerealist pentru Uniunea Europeană, mai ales pentru Parlament, pentru că statele membre încearcă să o scoată la capăt acum pur și simplu. Și este o nebunie să cerem mai mult, eu nu pot să susțin așa ceva. Mulțumesc, îmi pare rău că nu v-am ascultat uh, până la capăt, dar mă încercam să găsesc aici în regulamentul de procedură dacă putem face ceva cu 54, Cred că trebuie să mergem până în conferința președinților și să cerem ca regulile să fie schimbate pentru Comisia FEM, pentru că altfel se va întâmpla această situație din nou și din nou și din nou. Eu v-am spus la ultima reuniune, eu sunt din inimă de acord cu dumneavoastră, este absolut ridicol ce se întâmplă, însă este un subiect pe care conferința președinților trebuie să-l tranșeze și Acum am reușit să obținem compromis, multe amendamente au fost acceptate și uh, tot ce putem face este să acționăm asupra conferinței președinților prin influență. Vă rog, haideți să ne unim forțele. Dau din nou cuvântul raportoarei. Doamna Țimăr, Mulțumesc încă o dată foarte mult pentru tot. Trebuie să recunosc că am fost destul de confuză la început pentru că au luat cuvântul foarte multe persoane și nu am înțeles bine numele tuturor. A fost doamna Cornelisen, cât prima vorbitoare, din câte mi-am notat eu aici, însă mi-a fost, mi s-a spus alt nume în cască. a fost o confuzie între doamna Cornelison și doamna Lope Fontanie. Deci nu am, nu mi-a fost clar despre cine e vorba. Pentru că era, ce s-a spus era clar venit din partea verzilor și nu din partea altui grup, așa că mi-am dat seama până la urmă cine a vorbit. Poate ar fi trebuit să spun asta de la început pentru cei care au venit mai târziu și nu au putut să urmărească bine toată discuția. În legătură cu compromisurile și uh, chestiunea problemelor nerezolvate de la compromisul B, spusesem că protecția socială poate să fie, uh, termenul acesta poate să fie schimbat, să se vorbească despre incluziune socială și pentru cei care au venit mai târziu, nicio problemă, acest lucru a fost inclus în compromis, deci nu mai trebuie să mai facem un amendament în plus și chiar am fost de acord la comisie că atunci când avem compromisuri să nu facem voturi pe părți. Fie se votează pentru, fie se votează împotriva unui compromis, nu se votează pe părți. Trebuie să fim de la început de acord pe o formulare și să stabilim că acea formulare se votează în totalitate. Deci, formula incluziune socială a fost inclusă în compromis și sunt puțin îngrijorată în legătură cu Fondul European de Adaptare la Globalizare, pentru că doamna Meissner a spus că grupul ALDE nu poate să voteze pentru această creștere a finanțării va trebui atunci să le explic celor de la socialiști despre ce e vorba. Eu nu insist pe această poziție. Eu cred că e de fapt o problemă să se menționeze ambele fonduri în același compromis. Poate ar fi fost mai bine să le separăm, dar asta este compromisul. Trebuie să menționăm pe acest fond de ajustare la globalizare, dar dacă verzii, verzii nu sunt uh, semnatare acestui compromis. Amendamentele lor nu fac parte din acest compromis, dar aș vrea să-mi spună doamna Meisner că poate să fie de acord cu acest compromis. Am putea să discutăm rapid, poate după aceea. Și am să spun secretariatului care este situația. Fie se păstrează fondul uh, pentru globalizare, fie nu. Cred că toți cei care au vorbit despre compromisul E uh, au au cam aceeași părere. Uh, ultima frază. Acela este sfârșitul compromisului. Acolo se termină amendamentul de compromis. Deci am uh, șters ultima frază care fusese inclusă, nu mai trebuie votată. Sunt de acord cu toate celelalte lucruri care au fost puse și vă rog să țineți cont de faptul că trebuie să fie clar ce înseamnă cooperarea consolidată. E nevoie de o explicație în conferința președinților, trebuie să fie clar și comisiile trebuie să știe exact ce presupune această procedură, pentru că altfel vom avea mereu aceleași probleme. Eu sugerez să nu încercăm să mai, să nu mai încercăm deloc să folosim cooperarea consolidată, pentru că uh, dacă asta va însemna că ne călcăm unii pe alții pe uh, picioare, nu va duce la nimic bun. Trebuie să rămânem la cooperarea obișnuită și să depunem amendamente la Comisia FEM și să ajungem la un acord cumva. Toată această chestiune legată de competențe de competențele fiecărei comisii este o harababură și nu cred că este realist să facem acest lucru la un raport care nici măcar nu e un raport al Comisiei FEM. Nu prea știu cum putem noi să nu menționăm termenul femei în acest raport. În fine, cred că am vorbit despre tot ce era important. Vreau încă o dată să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă Zimmer. După cum știți, votul va avea loc mâine dimineață la 9.30. Trecem acum la următorul raport și dau cuvântul direct doamnei Marian Harkin, dincolo de PIB, măsurarea progreselor într-o lume în schimbare. Doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu aș vrea să încep prin adresa mulțumiri tuturor celor care au depus amendamente și mă bucur să spun că multe din aceste amendamente au reprezentat o plusvaloare pentru textul meu și sunt recunoscătoare autorilor lor. Am încercat să includ un număr mare dintre acestea în amendamentele de compromis. Pentru unele dintre ele eu am pus un minus pe lista de vot nu pentru că aș fi neapărat în dezacord cu respectivele amendamente, ci deoarece ideile în sine eh, erau deja incluse în eh, aviz sau în amendamentele de compromis. Pentru că mi-am dorit să existe o coerență a textului și să nu repetăm lucrurile. Apropo de PIB și măsurarea progreselor într-o lume în schimbare. Încă o dată, cred foarte mult în, într-o în necesitatea unei logici, a unei coerențe. Și tocmai de aceea cred că o să avem nevoie de acești indicatori noi care să fie integrați, comasați într-un, într-unul folosit de toate țările, care să ne permită să facem cu adevărat comparații. Există multe versiuni în ce privește acești noi indicatori care ar trebui uh, luați în considerare și mă bucur că mulți dintre colegi erau de acord cu ideile mele. Am modificat termenul măsură uh, în două locuri și am preferat să vorbesc despre adoptarea de indicator decât de, să folosesc termenul general de măsură. În ce privește amendamentul 57, exista acolo o greșeală și îmi cer scuze, deci amendamentul 57 nu este inclus în amendamentul de compromis A. Uh, doamna Zimăș uh, este uh, conștientă de asta, dar va rămâne așa pe lista de vot. Dar trebuie să știți că amendamentul 57 va fi votat separat, pentru că nu este inclus în compromisul A. Președinta Vreau să vă uh, să întrerup puțin pentru că rog pe cei care discută despre prin uh, precedentul raport să poarte această discuție în afara sălii pentru că ne uh, deranjează. Deci, doamnă Zima, vă rog frumos, discutați în afara sălii pentru că este foarte greu pentru cei care încercă să urmărească dezbaterea despre actualul raport. Doamnă Harkin, aveți din nou cuvântul. Vă mulțumesc. Am, aproape am terminat. Încă un lucru pe care aș dori să-l spun și știu că doamna Deici uh, a primit un e-mail din partea mea sau sper că l-a primit apropo despre PIB care ar rămâne principalul criteriu pentru a determina eligibilitatea pentru um, ajutorul acordat din fondurile regionale. Pe când uh, inițial noi vorbeam despre faptul că autoritățile naționale ar putea să aplice alți indicatori. Știu că și la rege există probleme cu această chestiune și acolo s-a amânat um, um, ajungerea la un acord, deci m-am gândit că am putea să vorbim despre PIB ca fiind un criteriu important sau un criteriu cheie, dar să nu spunem că este principalul. Căci, dacă chiar credem, așa cum spune și primul amendament de compromis, că PIB-ul este un indicator important pentru evoluția economică, dar deocamdată dar nu mai este uh, suficient, nu mai este uh, adecvat cu uh, evoluțiile economice recente. Deci dacă credem cu adevărat în această idee, nu mai putem să spunem mai târziu că PIB-ul ar fi principalul criteriu. Și există deja mulți alți indicatori care sunt folosiți pentru a determina um, eligibilitatea pentru primirea de asistente din aceste fonduri. Deci sper că uh, um, am ajuns cât de cât la un acord și că uh, opinia predominantă uh, va fi cea care uh, va triumfa la vot. Mulțumim acum domnul Hammer, apoi domnul Lambert. Doamne, vă mulțumesc frumos, doamna președinte, mă mir că mi se dă mie, în primul rând, cuvântul astăzi înaintea PPE-ului. Noi suntem deosebit de îngrijorați în grupul nostru în ce privește. Dumneavoastră se dedica mâna mai întâi, de aceea v-am dat cuvântul înaintea altora. Da, foarte plăcut, foarte drăguț din partea dumneavoastră, doamnă președinte, da. Acum să revin la oile mele. Deci, cum spuneam, grupul nostru se deosebit de îngrijorat de acest raport și de ce? PIB-ul este un criteriu foarte bine stabilit, foarte ușor de înțeles. Este un instrument de măsură care este bine definit, folosit peste tot în lume, poate fi folosit foarte ușor pentru a face comparații internaționale. Și acum aud uh, că mulți spun că da, o să rămână un criteriu deosebit de important, dar din punctul meu de vedere, uh, scopul acestui raport este să marginalizeze PIB-ul și să favorizeze alte instrumente de măsură. Ori, încă o dată, PIB-ul este un instrument de măsură foarte obiectiv, foarte ușor de înțeles. S-ar putea să existe o tendință, mai ales în această comisie, să introducă mai degrabă niște indicatori foarte subiectivi, care de fapt nu sunt decât niște ilustrări a unor ideologii mai degrabă decât să ne uh, um, să rămânem la acele lucruri care pot fi bine definite. Amendamentul 31 vorbește despre noi indicatori economici și pentru mine mi se pare că este extraordinar să faci asemenea cere să se creeze noi indicatori economici și mă întreb despre care indicator ar putea să fie vorba. Apoi, la amendamentul 25 se vorbește despre înlocuirea PIB-ului. Și mi se pare o cerere cât se poate de curajoasă. Cum poți să înlocuiești ceva care este atât de bine cunoscut și care funcționează atât de bine peste tot în lume cu ceva care ar putea să fie mai bun? Da, bineînțeles, avem toate motivele să ne uităm la alți uh, indicatori economici. Există un evantai foarte rar de alți indicatori, dar încă o dată grija mea este uh, să constat, să văd care este acel indicator obiectiv și ușor de folosit. Și iată, în zona euro avem această situație în care princip, uh, țările membre au renunțat la posibilitatea de a-și controla politica monetară și uh, vedem cum unele state membre, uh, mai ales Grecia, dar nu numai Grecia, suportă consecințele renunțării la această suveranitate politică în ce privește politica monetară. Deci poate că ar fi bine să avem un indicator economic care să măsoară catastrofa, daunele care au fost, uh, care au afectat țările membre ale zonei euro în urma acestei politici. Mulțumim acum, doamna Lambert. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca desfășurată. Și în plus vă să mulțumesc uh, antevorbitorului meu pentru că a tras atenția asupra amendamentelor 31 uh, și 25, deoarece aici uh, se pun întrebările cheie, dacă într-adevăr trebuie să trecem de la un indicator la alții. Deja guvernul britanic și mai ales conservatorii au încercat să uh, creeze noi indicatori, indicatori alternativi PIB-ului. Și problema cu PIB-ul, așa cum a spus și doamna Harkin, Harkin foarte clar în avizul ei, este că nu, a, uh, nu mai este doar un simplu indicator uh, economic, ci pur și simplu uh, baza tuturor calculelor, tuturor prognozelor economice care se fac. Și atunci apar probleme pentru că nu se măsoară foarte bine impactul altor factori care uh, afectează economia, precum uh, distribuția, cheltuirea uh, efectivă a banilor. Și știți foarte bine că există țări care au PIB-uri bune, dar care nu au și o calitate a vieții în consecință. De aceea, unii acum încearcă să vadă ce alți indicatori ar putea să ne dea o vedere de ansamblu mai apropiată de realitate. Lucru pe care uh, îl fac deja unii, dar pe care nu-l fac uh, oamenii politici care în continuare folosesc PIB-ul ca principal etalon, ca principal indicator atunci când își uh, formulează strategiile politice. În ce primește amendamentul 25, noi am cerut ca acest uh, ca PIB-ul să fie înlocuit pentru ca să nu mai fie cel mai important indicator economic. Și asta nu are nimic de a face cu uh, suma uh, banilor care sunt disponibili într-o uh, anumită economie. Deci noi suntem de acord cu uh, doamna Harkin și o să sprijinim amendamentele de compromis și de asemenea împărtășim uh, îngrijorările dumneavoastră în ce privește amendamentul 64. Și în ce privește alte amendamente și care nu Uh, corespundeau cu linia generală a avizului uh, și eu consider că erau idei utile, dar nu se uh, încadrau bine în acest raport. Oricum s-ar putea ca mâine la vot să întâmple lucruri neașteptate, tocmai pentru că vrem să uh, rămânem pe firul roșu al raportului, cel care vorbește despre indicatori. Doamna Mora acum. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să aduc un omagiu doamnei Harkin, care a făcut uh, această, a, acest aviz cu toată seriozitatea care o caracterizează și am văzut că ar fi bine să putem să um, avem o concepție revizuită în ce privește PIB-ul. Oricum, acum în numele PPE-ului, asta ca să răspund colegului de la care se ne liniștea să știe unde e PPE-ul, deci aș vrea să spun că unii dintre colegii mei s-au temut că unele criterii menționate în amendamente nu ar fi ușor de evaluat și nu ar putea să facă obiectul unor studii care să aibă un impact serios asupra uh, deciziilor politice. În plus, o parte din aceste criterii au de-a face cu viața privată și sunt foarte greu de cuantificat în mod obiectiv. Iată de ce indicatori în ce privește viața privată, sănătatea mentală. Da, evident că pot să existe state unde PIB-ul este mare și nivelul, calitatea vieții este scăzută, deoarece bogăția nu este bine distribuită. Dar constatăm că anumite propuneri pentru noi indicatori nu sunt uh, suficient de solide. Nu a rezista uh, unei analize serioase. Iată de ce unii dintre colegii mei nu uh, au reacționat foarte bine la aceste propuneri și de aceea noi astăzi nu putem să acceptăm amendamentele de compromis uh, C, D, E și F, care vorbesc despre acest indi- acești indicatori care uh, nu sunt foarte stabili, nu sunt ușor de cuantificat. Iată care este poziția PPE-ului. Chiar dacă suntem de acord cu ideea că PIB-ul trebuie să evolueze, dar uh, acest lucru trebuie să se întâmple incluând, incluzând, mă scuzați, indicatori stabili care să fie ușor de evaluat și care să poată să fie uh, folosiți în uh, scopuri pozitive. Acum, doamna Kinga Gonț. I also think that it's a very important and very Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu consider că acest raport este unul foarte important și care vine la timp. Am văzut uh, statistici uh, în legătură cu scăderea PIB-ului în mai multe state și uh, Aveam impresia că uh, există consecințe foarte importante ale acestei scăderi, însă nu am adunat ce alți indicatori care să ne spună acest lucru cu mai multă claritate. Nu am avut foarte mult timp în legătură cu, pentru a uh, ne ocupa de acest aspect. Sunt de acord cu cei care spun că PIB-ul este unul dintre indicatorii importanți cu care trebuie să lucrăm, dar trebuie să spunem că PIB-ul uh, acoperă și multe procese importante, um, indică creșterea uh, nivelului de sărăcie și indică mai multe aspecte. Cred că ceea ce menționăm noi în uh, amendamente um, nu vor fi întotdeauna elemente ușor de cuantificat. Va trebui să găsim o metodă de a uh, captura și aspectul evoluțiilor sociale și uh, Chiar dacă nu avem deocamdată metodologia pentru a o face, trebuie să ținem cont și de aceste schimbări. Sunt foarte recunoscătoare pentru eforturile depuse de doamna Harkin. Cred că și amendamentele de compromis uh, sunt uh, foarte bune. Ele reunesc uh, mai multe propuneri care s-au făcut și cu siguranță vor contribui la aprovierea unui raport foarte important pentru viitor. Doamna Zimor are cuvântul acum. Doresc să-i mulțumesc și eu foarte mult doamnei Harkin pentru eforturile depuse. Cu toți am știut când am început să lucrăm la acest subiect că problema PIB-ului și uh, ceea ce urmează după PIB va uh, lansa o discuție foarte controversată, pentru că ne vom întreba cum putem măsura progresul, cum putem ține cont de uh, măsurile de mediu și de evoluție din domeniul mediului? Știam foarte bine că vor exista multe puncte de vedere. În opinia mea, multe dintre amendamentele depuse de grupul meu au fost uh, preluate în uh, variantele de compromis și sunt recunoscătoare pentru acest uh, lucru. Din păcate, există un compromis în care noi am uh, cerut să se țină cont și de progres uh, în măsura în uh, care populația percepe că s-au făcut lucruri bune. Acest lucru nu a fost inclus în varianta de compromis, însă majoritatea amendamentelor noastre au fost incluse. Acest aviz de compromis este unul destul de cuprinzător și suntem uh, dispuși să îl susținem, cu excepția acestui compromis care nu a fost uh, inclus, această legătură cu uh, lucrurile bune care s-au făcut. Mulțumesc încă o dată, domnului Harkin, pentru că ne-a permis să lucrăm împreună și să ajungem la aceste uh, amendamente. Doamna Șorător și apoi domnul nu vor avea cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult! Mă voi referi la prima contribuție care s-a făcut, la prima intervenție, referitoare la uh, faptul că PIB-ul nu ne conduce pe calea pe care dorim să mergem. Comisia a spus acest lucru cu foarte multă claritate. În uh, documentul său, în primele trei fraze, se spune foarte clar acest lucru. E foarte clar că lucrurile nu merg pe calea cea bună și că două treimi din uh, populația Europei se confruntă cu această situație. Uh, și că este absolut necesar să facem ceva cât mai rapid. În documentul comisiei să fac câteva propuneri care au fost uh, propuse și de domnul Stiglitz și uh, care s-au uh, bucurat de destul de multă uh, susținere. Uh, nu e vorba de opinia doamnei Harkin sau de faptul că stânga din Parlamentul European inventează ceva. Nu, acestea sunt realități și pur și simplu a devenit evident că nu mai este suficient să ne bazăm doar pe PIB. Acest lucru este uh, recunoscut de toată lumea și Comisia a spus acest lucru cu foarte multă claritate. Însă, cel mai important lucru din uh, documentul Comisiei este faptul că nu există obstacole insurmontabile în ceea ce privește descrierea unei situații a unei anumite regiuni, descrierea faptului dacă acea regiune face sau nu progrese o majoritate covârșitoare la plenara trecută a votat că ar trebui să ne bazăm și pe un alt index în afară de uh, PIB. Acest index Gini funcționează la nivel național și este destul de ușor să introducem și acest index printre factorii pe care luăm în considerare în afară de PIB. Uh, se poate descrie așadar uh, prin intermediul acestui index Gini, dacă într-o regiune în care se înregistrează creștere există diferențe între veniturile anumitor gospodării. Prin urmare, cred că această comisie ar trebui să analizeze cu mai multă atenție acest uh, subiect și să înțeleagă ceea ce a devenit tot mai clar pentru majoritatea cetățenilor europeni, și anume că PIB-ul nu mai este suficient ca uh, un instrument de măsurătoare. Doamna Harkin și domnul Ungurean, rog. Remarc că uh, GDP nu e perfect, într-adevăr. Uh, trebuie să adaug imediat că GDP este practic de neînlocuit. De ce? Pentru că măsoară ceva. Ce anume măsoară? măsoară activitatea economică umană. Dacă îmi dați voie, o să încerc să aflu alături de dumneavoastră ce măsoară cele 14 sau 15 criterii propuse în documentul pe care îl avem în față și menționez câteva dintre ele. <clears throat> Criminalitate, participare culturală, familie, nivel de încredere publică, Um, mental well-being. Nu, nu, folosesc termenul în engleză. Mă întreb de ce nu adăugăm și social networking la această uh, colecție. Ce avem în față este o încercare de a dilua... Președinte, nu vom avea timp să examinăm toate cele 13-14 amendamente. Puteți face dumneavoastră acest lucru după aceea, dar uh, acum vă rog să vă referiți doar la cele mai importante, doar la amendamentele cheie. Vă rog frumos, pentru că nu avem timp să analizăm toate. Mulțumesc, atunci mă refer la amendamentul 4, care declară de la bun început GDP drept uh, un indicator singular inadecvat. Cred că această definiție nu are ce căuta în, uh, într-o discuție economică serioasă și de asemenea v-aș atrage atenția asupra altei noțiuni discutabile la amendamentul 17, așa numita subjective well-being, în compromisul C, care poate aparține mai, aparține mai degrabă ideologiei sau psihologiei, dar nu economiei. Vă mulțumesc. Uh, thank you. Um, uh, Marian Harkin. Mulțumesc. Doamna Harkin are cuvântul acum pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Un comentariu foarte scurt în legătură cu uh, observațiile. Sunt de acord uh, cu domnul uh, Roger Helmer. Este PIB-ul un indicator care se folosește foarte mult și este foarte bine înțeles. Sunt de acord și cu Comisia, și știm că uh, este, uh, există argumente pentru uh, adăugarea la PIB și altor indicatori care să țină cont și de, um, și de situația de bunăstare a populației, de situația mediului și așa mai departe. Deci, uh, problema nu este dacă avem nevoie de mai mulți indicatori, ci de câți indicatori avem nevoie. Cum am spus mai, și mai devreme, cred că trebuie să fim coerenți în acțiunile noastre. Dar este important că uh, PIB-ul nu măsoară durabilitatea mediului. Dacă am uh, tăia toate pădurile din America de Sud, PIB-ul ar crește, dar mediul ar avea de suferit. Uh, Și dacă ar crește numărul deținuților, ar crește PIB-ul, dar acest lucru nu ar însemna că societatea are de câștigat. Cred că majoritatea suntem de acord că sunt necesari mai mulți indicatori. Doamna Moran Chartier a spus uh, un lucru la care doresc să mă refer uh, acum. La, cred că în amendamentele de compromis despre care vorbiți, eu am atenuat oarecum formularea, pentru că am dat exemple, am spus such as. Am vorbit de mai multe categorii și nu am uh, citat o listă precisă, ci am spus precum, indicatori precum, lăsând astfel, posibilitatea de a uh, alege între mai mulți membrii PPE au făcut câteva propuneri, uh, sărăcia, participarea culturală și așa mai departe. Eu nu am uh, vrut să enumăr toate categoriile, am încercat să includ cât mai multe, dar folosind termenul precum, sacez, am uh, lăsat o anumită marjă de manevră și posibilitatea de a alege. Uh, Doamna Zimăr, într-adevăr, nu am fost de acord cu toate compromisurile, uh, cu toate amendamentele dumneavoastră în compromisuri. Eu am mers cât de departe am uh, putut. Domnul uh, Schroeder ați uh, susținut cauza mm, indicatorilor suplimentari. Domnule uh, Ungureanu, aveți dreptate în ceea ce privește amendamentul 4. Amendamentul 5 este amendamentul meu, l-am modificat uh, pentru că am greșit inițial folosind termenul complet și atunci l-am eliminat. Greșeala a fost a mea. În privința amendamentului 17 nu am avut ocazia să-l citesc acum. Este vorba de un amendament al domnului Gonț. Uh, este uh, adevărat că distribuirea verticală a um, uh, bogăției uh, nu este întotdeauna avută în vedere, nu este întotdeauna luată în calcul. Cred că distribuirea bogăției se face la nivel global, dar nu vertical. Mulțumesc pentru comentarii. Doamna președinte, mulțumim foarte mult. Votăm mâine la 9.30 în cu acest aviz. Implementarea Directivei Servicii este următorul uh, punct de ordine de zi. Uh, raportul pentru aviz este Jean-Luc uh, Benamias. Vă dau cuvântul. Voi da cuvântul și altor vorbitori pentru câte două minute, dar pentru început dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, doamnă președinte. Am încercat să fiu cât mai concis În legătură cu acest aviz și cu această directivă, care sunt ambele delicate și care necesită compromisuri, pe care am să vi le și propun. La alineatul 1 se conturează un compromis, compromisul C. Am uh, rescris amendamentele 16, 17 și 18 și cred că nu sunt probleme majore pentru niciunul dintre grupuri. În legătură cu alineatul 2, compromisul D. Aici este mult mai complicat. Vă propun un compromis, pornind de la amendamentele 23, 24, 28 și 29. Alineatul 4, care pune cele mai mari probleme. Aici nu există niciun compromis. Amendamentul oral al domnului Baldassar mi s-a părut că e un fel de compromis și mi s-a părut că răspunde în mod foarte clar la declarațiile comisarului european Michel Barnier. La alineatul 5, compromisul E, am realizat un compromis pornind de la amendamentele 41, 42, 43 și 44. La alineatul 6, compromisul F, am realizat un compromis pornind de la 50, 51, 52, 53, 54 și 55. Dacă trecem acum la considerente, compromisul A, amendamentele 2, 4 și 5, compromisul B, privind considerentul A1, am luat amendamentele 8 și 9. În ceea ce mă privește, cred că asta este tot. Acestea sunt toate compromisurile posibile. Sigur că înțeleg ce dificultăți există, după cum am mai spus, în legătură cu alineatul 4. Thank you. Uh... Mulțumesc, Elizabeth Schröter. Ähm, Mulțumesc. Doamna Gruni este raportor din umbră, a negociat cu Jean-Luc și eu aș vrea să prezint acum câteva mesaje din partea ei, să vi le transmit. În primul rând dorește să mulțumească pentru compromisuri pe care le găsește bune în general, putem susține uh, multe dintre ele. Și suntem pentru Uh, siguranță juridică, însă nu știm dacă definițiile trebuie să fie stabilite în această directivă, pentru că situația este diferită de uh, ce s-a întâmplat când s-a adoptat directiva privind serviciile. Credem că statele membre au acum mai multe drepturi decât aveau înainte și cred că ar trebui să ținem mai bine cont de acest lucru. Nu cred că este util să folosim definiții aici. Cel de-al doilea punct, foarte important, și în legătură cu care îl susținem pe Jean-Luc, e vorba de uh, condiții de lucru mai bune Cred că aici putem spune că îl susținem 100%, ceea ce e foarte important pentru adoptarea compromisurilor. Asta voiam eu să vă transmit și sper să avem mâine un vot favorabil. Mulțumesc, domnul Christensen și doamna Moran Chartier. Domnul Christensen. Uh, formand, Mulțumesc, doamna președinte. În general, Susțin ce a spus Elizabeth Schroeder și vreau de asemenea să mulțumesc și raportorului pentru munca depusă. Cred că aceste compromisuri includ tot ce trebuie să fie inclus în legătură cu eventualele probleme legate de implementarea directivei serviciilor. Este foarte important în ceea ce privește libera circulație și în ceea ce privește uh, oferirea de servicii transfrontaliere, ca regulile pieței interne să nu fie mai presus de drepturile lucrătorilor, ceea ce creează multe probleme în diferite state membre. După cum a spus raportorul, există probleme legate de alineatul 4. E clar că avem nevoie de o definiție suplimentară a acestor servicii uh, de interes general și servicii de interes economic general. Însă e greu, într-adevăr, de uh, stabilit o definiție aici, pentru că statele membre sunt cele care au introdus ceea ce trebuia, ceea ce au crezut ele că trebuie introdus în aceste domenii. Însă e clar că trebuie să punem accentul mai mult pe sfera de aplicare și noi pentru asta vom vota. În orice caz, raportorul a făcut o treabă foarte bună. Mulțumesc mult! Mulțumesc, doamna Mora Chartier și doamna Gruini. Merci, madame la președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau și eu să mă alătur tuturor celor care l-au felicitat pe Jean-Luc Benamias. Și în ceea ce privește PPE-ul, ca să fiu sintetică și rapidă. PP-ul acceptă compromisul A, compromisul B, acceptă compromisul C și compromisul E, însă rămâne o problemă la alineatul 2D, care nu. Deci, la este vorba de alineatul 2, compromisul D, care nu poate să fie acceptat în forma actuală de PPE. Și apoi, la alineatul 6, compromisul F. De asemenea, la alineatul 25, PP-ul are mari rezerve și consideră că uh, votul acestui punct este un vot deosebit de important, atât din partea grupului nostru politic. Mulțumesc, doamna Gruni și domnul Baldasare. Doamna Gruni. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am să fiu foarte succintă. Vreau să-l felicit pe domnul Benamias, care și-a asumat acest subiect deosebit de complex și vreau să vă întreb în legătură cu amendamentul meu 46 ce se întâmplă, pentru că dumneavoastră spuneți să votăm împotrivă, însă acesta ar putea să ajute cetățenii să aibă o mai multă transparență în relația cu administrația printr-o procedură specifică. Domnul Baldasare și doamna Harkin. Președinte, eu Mulțumesc, doamna președinte. Eu nu am mare lucru de adăugat față de ceea ce a spus colega noastră în numele grupului PP. Însă am simțit că era de datoria mea să exprim recunoștința noastră pentru activitatea domnului raportor, și pentru faptul că a încercat să ajungă la niște amendamente de compromis pentru acele puncte care sunt de actualitate și deosebit de importante. Însă, la alineatul 4 nu reușim să ajungem la niște puncte de vedere convergente și între timp au fost prezentate amendamente din partea altor colegi care merg în sensul amendamentului oral pe care făcusem eu. Pozițiile tocmai au, au fost descrise, însă, oricum ar fi, directiva va merge înainte și vom vedea de ce uh, adaptări va fi nevoie. Mulțumesc! Mulțumim, spune președinta, doamna Harkin. Și apoi, domnul raportor. Mulțumesc. La fel ca toți uh, antevorbitorii mei, vreau să adresez mulțumiri domnului Beniamias pentru că a acceptat să lucreze și să redacteze un raport despre această chestiune complexă și controversată și vreau să-i uh, îl felicit pentru ce a făcut. Foarte pe scurt, noi o să fim de acord cu uh, amendamentele de compromis A, B și C, nu cu amendamentul de compromis D, și amendamentul E, de asemenea, îl putem accepta la alineatul 4. Aici rămâne principala întrebare în suspens. Rămâne de văzut uh, cum se va desfășura votul mâine, dar încă o dată îi mulțumim domnului Benamias pentru munca sa. Dacă nu e nimeni altcineva care dorește să ia cuvântul, spune președinte, îi dau cuvântul din nou raportorului, domnului Beniam în ce privește amendamentul 46, tocmai l-am recitit, nu-l știam pe de rost. Da, acum că l-am recitit, poate că îmi schimb părerea, nu e neapărat uh, o problemă. În ce privește celelalte amendamente, da, ce pot să vă spun eu? Domnule Baldasare, da, amendamentul dumneavoastră oral, dacă îl mențineți, pentru că nu știu dacă am spus că Uh, doreați să-l retrageți, poate că aș putea să-l preiau numele meu, dar, cum spuneam, el merge în sensul declarațiilor făcute recent de domnul comisar Michel Barnier. Deci este un compromis cât se poate de acceptabil. E vorba despre o cerere care a fost făcută în repetate rânduri în Parlamentul European și care vorbea despre um, um acele lucruri care nu sunt ușor de controlat în ce privește această, aplicarea acestei directive. Dar nu pot să merg dincolo de acest amendament. Pentru mine este vorba despre un compromis acceptabil, dar nu vreau să fac mai puțin în ce privește definițiile generale și celelalte um, dificultăți sau în ce privește beneficiarii sau celelalte zone de umbră, celelalte dificultăți ale acestei directive. vă dați seama că atunci când uh, nu suntem noi uh, comisia competentă în fond, este foarte greu să intervii asupra textului raportului în sine. Eu pot să fac uh, câteva concesii, deja le-am făcut, dar nu pot să merg mai departe. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, spune doamna președintă, votul va avea loc de asemenea mâine dimineață. Sesiunea de votare începe la orele 9.30. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și respectiv uh, studiul asupra implementării directivei asupra sănătății și securității la locul de muncă ca factor de cost. Acest studiu a fost uh, uh comandat de Comitetul pentru Ocuparea Forței de Muncă în, în, în cadrul um, inițiativei uh, Europa 2020. Dar înainte ca doamna Sevasta să uh, vină, dăm cuvântul uh, reprezentantului agenției de la Bilbao, domnul Silvest. Vă mulțumesc, doamna președintă. Eu am citit raportul, um, mai bine zis studiul cu toată atenția și am uh, o atitudine, ca să spun așa, împărțită. Am avut deja un alt raport pe care l-am studiat în profunzime la agenția noastră. Și propunerea de a elimina uh, evaluările de risc făcute în scris, de exemplu, nu ni se pare una fezabilă. De asemenea, se vorbește despre faptul că această uh, companie care a efectuat studiul ar avea foarte multă experiență în ce privește domeniul um, sănătății și securității la locul de muncă, dar noi mai degrabă îi cunoaștem ca fiind o companie foarte apropiată de, de Direcția Generală Enterprise. Deci am câteva rezerve în ce privește acest studiu. Există foarte multe dovezi în ce privește uh, beneficiile acestei directive, ceea ce contrazice uh, studiul care va fi prezentat aici. S-a vorbit despre faptul că se pierd până la 4% din PIB din cauza um, accidentelor la locul de muncă. Însă, Există și alte uh, rapoarte de la alte foruri, precum OCDE-ul sau Banca Mondială, care arată că povara uh, pentru întreprinderi a respectării acestei directive este de 5%, dar există și impactul uh, condițiilor de lucru uh, inadecvate, care este de până la 6% din PIB. De asemenea, că se vorbește despre ieșirea timpurie la pensie la 57,6 ani mai degrabă decât la 65 de ani sau 68 de ani, această ieșire temporie la pensie duce și ea la o, o pierdere cu 25 de miliarde de euro, uh, deci iarăși o cotă parte importantă din PIB-ul. Și în Europa în jur de uh, 2500 de miliarde de euro sunt pierduți din cauza uh, ieșirea peste timpurie în urma accidentelor de muncă, o sumă care reprezintă uh, un volum de 25 mai mare decât acordul a acordat, uh, ajutorul acordat Greciei. În plus, Vedeți că se vorbește despre 25 până la 27 de milioane de persoane cu dizabilități care beneficiază de uh, o, o alocație sau de o pensie din cauza faptului că au dizabilități. Și avem în fiecare an 2 milioane de persoane în plus care suferă de un handicap permanent. 7 milioane de accidente de muncă în fiecare an în Uniunea Europeană și uh, pot să continui cu asemenea uh, cifre. Ministerul Muncii arată că 1 până la 8, eh, un muncitor din 8 în fiecare an iese de pe piața muncii din cauza condițiilor de lucru neadecvate și, neadecvate și riscul lor de la locul de muncă. Și niciuna dintre persoane intervievate în acest studiu nu a fost un inspector al muncii sau un, un întreprinzător uh, uh, patronal unui uh, IMM. Avem în jur de 20 de milioane de uh, întreprinderi mici și mijlocii și numai câteva mii de inspectori ai muncii. Deci ei, practic, controlează uh, aceste întreprinderi mici și mijlocii, fiecare dintre ele e controlată, să spun, o dată la 10 ani. Deci vă dați seama care este uh, volumul de muncă al unei asemenea inspector al muncii. Am și alte observații, ca să spun așa, mai pozitive în ce privește acest studiu. Prezentarea este bine făcută. Majoritatea concluziilor, a analizelor sunt bine constituite. În ce privește uh, instrumentul, în ce privește evaluarea de risc, uh, a cărui date să fie disponibile online, dar mi se pare că este o idee bună. Apoi, în ce privește comisiile pentru uh, dialog sectorial, și aici mi se pare că acest uh, um, instrument este o idee bună și că întreprinzătorii sunt mulțumiți de ea. În concluzie, cred că acest studiu este unul bine făcut pe ansamblu și vreau să mulțumesc uh, companiei Rambol și uh, Parlamentul European pentru această, această muncă destul de bine făcută. Președinta, acum dau cuvântul dau, uh, reprezentantei firmei Rambol Consulting ca să prezinte studiul. Cum spuneam, face parte din programul cadru Europa 2020. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Abia am uh, intrat. Cred că este pregătită prezentarea mea deja. Vă mulțumesc. Am ascultat uh, doar uh, sfârșitul comentariilor tare în legătură cu raportul nostru. Nu părea să fie un comentariu foarte negativ, ultimul pe care l-am auzit. Voi prezenta așadar acest raport referitor la implementarea directivelor privitoare la sănătatea și siguranța la locul de muncă ca factor de cost. Ne-am ocupat de elaborarea acestui raport în ultimele câteva luni. Scopul acestui studiu Permiteți-mi să-mi pun și ochelarii ca să știu cui mă adresez. Uh, Scopurile acestui studiu sunt evidențiate aici. Am încercat să înțelegem mai bine importanța sănătății și siguranței la locul de muncă ca factor care contribuie sau poate contribui la viabilitatea economică a anumitor companii, în special a IMM-urilor. Am analizat de asemenea efectele potențiale ale propunerilor care s-au făcut în legătură cu uh, efortul de reducere a sarcinii administrative în uh, domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă. Am analizat în ce măsură și cât de bine se îndeplinesc obligațiile care există la ora actuală de către IMM-uri în mod special și dacă reducerea obligațiilor de informare impuse acestor companii ar putea reprezenta o barieră în calea uh, atingerii uh, obiectivelor generale ale Uniunii Europene uh, de prevenire și reducere a accidentelor de muncă și a uh, bolilor dobândite la locul de muncă. Acest studiu se bazează pe foarte multă cercetare documentare, multe documente de la Agenția Europeană pentru uh, Sănătate și Siguranță la locul de muncă. Am uh, intervievat mulți experți și mulți, uh, multe părți interesate, am intervievat și Comisia Europeană, angajatori și angajați ai OSHA și uh, o serie uh, de alți experți. Pe scurt, în Europa um, există principala directivă 89-391, uh, directiva cadru care uh, definește principiile cheie pentru uh, prevenire și protecția sănătății și siguranței lucrătorilor. Aceasta este o directivă cadru și, prin urmare, are un număr mare de directive asociate, 19 sau 20 astfel de directive referitoare la aspecte specifice. Directivele există de destul de mulți ani și uh, revizuirile cele mai recente uh, și evaluarea cea mai recentă a implementării acestor directive a fost în 2004, când Comisia a făcut uh, o evaluare care a arătat destul de uh, multe lipsuri în uh, modul în care companiile mici, în mod special, respectă legislația în acest uh, domeniu. Cele mai multe uh, probleme erau legate de evaluarea riscului, de participarea lucrătorilor uh, în aspecte legate de sănătate și siguranța locului de muncă și pregătirea în acest sens și uh, sectoarele care în mod tradițional sunt cu risc mare, agricultura și construcția, au uh, probleme mari, conform uh, evaluării din 2004. Această directivă um, a obligat statele membre să treacă uh, de la o legislație bazată în special pe uh, um, remedierea accidentelor um, la o, să se bazeze la o, pe o abordare mai bazată în special pe prevenție. Principalele probleme sunt datorate lipsei de informații uh, distribuite în mod uh, clar și la nivel local. Faptul că uh, nu se cunoaște foarte bine în uh, interiorul companiilor acest domeniu uh, de sănătate ocupațională, pentru că nu există resurse pentru uh, pregătirea forței de muncă și a um, managerilor în acest sens și faptul că nu există asistență specializată din exteriorul companiei care să poată oferi consiliere în acest sens. Mai multe dintre aceste uh, probleme uh, ar fi trebuit să fie adresate, să fie abordate de strategia europeană uh, privind siguranța și uh, sănătatea la locul de muncă. Prin această strategie se are în vedere reducerea cu 25% a numărului de accidente la locul de muncă în Uniunea Europeană până în 2012. Pentru această uh, strategie, acțiunea la nivel comunitar se bazează în mare parte pe măsuri legislative, se vizează simplificarea și actualizarea măsurilor um, care există deja, uh, se uh, pune accentul pe cooperarea între statele membre și schimbul de experiență și pe crearea de planuri de acțiune naționale cu implicarea părților interesate din, de pe piața muncii. Există și un program al Uniunii Europene pentru reducerea uh, sarcinilor poverilor administrative. Anumite părți uh, consideră că acest program uh, ar putea um, veni în contra obiectivelor strategiei europene pentru siguranță și sănătate la locul de muncă, scopul acela de a reduce Uh, numărul de accidente cu 25%, um, numărul accidentelor. Obiectivul acestui program uh, de acțiune este de asemenea de a reduce povara administrativă cu 25% până în 2012. Programul a fost uh, introdus în 2007 pentru prima dată, apoi s-a început un proiect major de măsurare a um, poverii administrative în mai multe domenii de politică. În 2009, Comisia a pregătit o comisie uh, în acest sens, în care s-au identificat 12 zone prioritare. Una dintre acestea era um, mediul de lucru și uh, relațiile de uh, lucru. S-au făcut opt propuneri de măsuri de reducere um, a poverii administrative în mediul de lucru. Uh, Comisia a făcut aceste opt uh, propuneri. Unele dintre uh, ele, șase anume, sunt încă în curs de pregătire. Două au fost deja adoptate, dar noi în studiul nostru ne-am ocupat de cele șase care sunt în curs de um, pregătire. Prima măsură de reducere a poverii administrative are în vedere Scutirea filmelor uh, mici, MM-urilor, uh, de obligația de a pregăti o evaluare scrisă a riscului de sănătate la locul de uh, muncă. Această măsură propusă se referă la obligație fundamentală din acheul comunitar. Conform informațiilor de care dispunem, această măsură uh, va face obiectul unui studiu foarte profund uh, pe care îl va desfășura uh, Digi Employment înainte de a se lua vreo măsură concretă în uh, acest sens. Aceasta este una dintre acele propuneri în legătură cu care experții pe care i-am intervievat, inclusiv cei din partea angajatorilor, convin asupra unui fapt, ce anume că nu este cea mai bună cale de um, a rezolva uh, problema. Marea majoritate a experților a fost că um, companiile cele mai mici nu ar trebui să fie scutite în totalitate de obligația de a depune aceste evaluări scrise uh, ale uh, riscului um, la locul de muncă. Bineînțeles, acest lucru trebuie să depindă și de uh, mediul în care uh, își desfășoară activitatea compania, ci a trebuit să se vizeze simplificarea acelei um, evaluări a riscului, dar nu trebuie eliminată total. Considerăm că eliminarea totală a obligativității uh, depunerii evaluării scrise a riscului nu este fezabilă pentru uh, majoritatea companiilor mici. Însă, uh, după cum am spus, această măsură face, va face obiectul unui studiu profund înainte de a se lua măsuri concrete. Um, S-a mai vorbit despre uh, facilitarea unei transpuneri mai simple de către statele membre a directivei cadru privind sănătatea și siguranța lucrătorilor. Această propunere este încă în curs de uh, evaluare. Se pare că există un acord și anume părerea, opinia conform căreia trebuie să se înțeleagă obiectivul legislației și posibilitățile de implementare trebuie să fie tratate cu mai mare atenție. Nu putem, deocamdată, să ne dăm seama ce efecte va avea această transpunere asupra efectului de prevenire. Însă, probabil că efectele nu vor fi negative. Următoarele propuneri de reducere se referă la eficientizarea inspecțiilor de muncă, după cum cred că spunea și vorbitorul anterior. Este un subiect încă în curs de discutare. Și, încă o dată, aceste vizite trebuie să fie făcute mai eficiente printr-o mai bună folosire a resurselor, ceea ce este considerat ca o măsură ce va reduce povara administrativă, se consideră că nu uh, se riscă aici obținerea unui efect negativ de, asupra efortului de prevenire. Condiția pentru eficientizarea inspecțiilor trebuie să fie ca acestea să fie mai bine țintite și să fie bazate pe risc, adică să fie inspectate întreprinderile cu grad de risc mai mare și nu cele care prezintă un grad foarte mic de risc. Și există câteva exemple foarte bune din diferitele state membre care pot să slujească drept sursă de inspirație pentru o abordare europeană. have a bit of a cold, I'm sorry. mă scuzați, sunt puțin răcită, spune vorbitoarea. O altă propunere se referă la ameliorarea orientării pentru uh, întreprinderile de uh, la locurile de construcție. Există un document de orientare în acest sens și nu s-au găsit consecințe negative. în legătură cu șantierele. Then there is easing the drafting of risk assessments on health. Apoi, facilitarea redactării de uh, analize de risc în legătură cu sănătatea și siguranța în întreprinderi. Se pare că se dezvoltă un instrument de către OSHA, care este un pas în direcția cea bună. Obiectivul este să se facă aceste evaluări de către specialiști și anume de către IMM-uri. Singurele întrebări care au apărut au fost unele legate de cât de adaptat uh, va fi, cât de adaptat va fi acest instrument diferitelor sectoare, pentru că acest grad de adaptare, de adaptabilitate al unui instrument este foarte important. Pentru ca un instrument să fie util, trebuie să fie adaptat la uh, preocupările diferitelor întreprinderi. Și în cele din urmă, pentru uh, ultima propunere pentru reducerea poverii administrative se referă la ameliorarea modurilor în care sunt prelucrate informațiile cheie privind substanțele cancerigene. Se prevede o revizuire a directivei, se prevăd anumite modificări, însă deocamdată nu este posibil să se determine efectele asupra directivei. Acest lucru se va face după ce se va termina revizuirea directivei. V-am prezentat până acum șase propuneri privind reducerea poverii administrative care au fost uh, făcute de comisie. Cred că a fost, sau sper că a fost clar din ce am spus, că majoritatea acestor propuneri nu sunt controversate în afară de prima care se referă la emiterea unui document de către uh, IMM-uri. Aceea trebuie să fie revizuită în detaliu. Cea de-a doua parte a studiului se referă la posibilitatea de a demonstra mai explicit beneficiile respectării regulilor de sănătate și siguranță la locul de muncă. Intuitiv, oricine își dă seama că sunt benefice respectările acestor prevederi, însă este dificil de demonstrat logic legătura directă. Există niște efecte directe care se pot măsura ușor, care sunt concrete și se referă în general la reducerea costurilor. De exemplu, se uh, reduce numărul de accidente, se reduce numărul de boli la locul de muncă, deci trebuie să se plătească în consecință mai puține zile de concediu medical și uh, lucrătorii lipsesc mai puțin se reduce uh, numărul cererilor de despăgubiri, se uh, oprește producția mai puțin și cred că toate acestea sunt lucruri evidente pentru întreprindere. E vorba deci de beneficii economice clare care pot fi măsurate. Însă există și efecte indirecte care merită să fie studiate în amănunțime, pentru că abordarea tradițională a efectelor directe nu este suficientă. Trebuie să ne referim și la perspectiva activelor impalpabile, cum le numim noi. E vorba de active care nu pot fi măsurate atât de ușor ca o reducere a costurilor, de exemplu. Printre acestea se numără o reputație ameliorată a companiei, a devenit din ce în ce mai important pentru consumatorii din ziua de astăzi să cumpere bunuri și servicii de la firme care își tratează bine angajații. Așadar, o uh, răspundere socială ameliorată, o reputație ameliorată este un lucru benefic care derivă din ameliorarea condițiilor de sănătate și siguranță la locul de muncă. Apoi o ă, organizare a muncii ameliorată, pentru că foarte des ă, apar riscuri din cauza unei proaste planificări sau coordonări a muncii. Dacă se ameliorează această coordonare, se vor reduce riscurile, dar se va ajunge și la o eficientizare a lucrului un mediu bun de lucru, o satisfacție mai mare a angajaților și o rată de uh, schimb, de înlocuire a personalului redusă. Câteva exemple în acest sens. Am v-am mai vorbit despre ameliorarea organizării la locul de muncă, Acestea ameliorează coordonarea, de exemplu, pe șantiere, unde colaborează mai multe întreprinderi care de obicei se încurcă unele pe altele și impactul asupra productivității este unul negativ. Însă dacă se aplică normele de siguranță, se evită toate aceste probleme se reduc riscurile și în același timp se sporește productivitatea. Un alt exemplu, pozițiile de lucru ameliorate, ergonomia deci, ajută pe lucrători, de exemplu, să uh, nu-și mai uh, sucească mâna când folosesc mouse-ul de la calculator ceea ce ar putea duce la o scădere a productivității. Un alt exemplu se referă și la ce v-am spus mai devreme legat de reputația companiilor. Din ce în ce mai des se fac apeluri și la subcontractanți sau furnizori să-și amelioreze și ei standardele de sănătate și siguranță la locul de muncă. În cele din urmă, dacă ne gândim la aceste beneficii financiare, trebuie de fapt să ținem cont de faptul că contextul economic din diferitele state membre variază foarte mult. Și am inclus niște exemple în raport. Există diferențe în legătură cu măsura în care Întreprinderile sunt obligate să-și plătească angajații atunci când aceștia sunt în concediu medical. Există diferențe, de exemplu, între Olanda, unde uh, angajatorii trebuie să plătească concediu medical timp de 2 ani și Germania, unde angajatorul trebuie să plătească primele 42 de zile, în Ungaria e vorba de 15 zile, iar în Irlanda nu există niciun fel de obligație juridică de a plăti salariul angajaților aflați în concediu medical. Angajatorii având posibilitatea să aleagă dacă vor face acest lucru sau nu. Deci există diferențe enorme și de asemenea diferențe între stimulentele prin care întreprinderile sunt uh, împinse să-și amelioreze standardele de siguranță și sănătate la locul de muncă. Deci trebuie să se țină cont de toate aceste lucruri atunci când încercăm, de exemplu, să convingem întreprinderile despre beneficiile economice ale ameliorării standardelor din domeniul sănătății și siguranței. Mergem mai departe. IMM-urile și respectarea de către acestea a obligațiilor de sănătate și siguranță la locul de muncă. Este evident că dimensiunea întreprinderilor este foarte importantă în ceea ce privește măsura în care acestea respectă și calitatea respectării legislației. Întreprinderile mai mici de obicei nu au politici de sănătate și siguranță la locul de muncă bine documentate sau un sistem de management al sănătății și siguranței. Există și așa numite obstacole legate de cunoaștere, care se manifestă mai mult la întreprinderile mai mici. Acestea nu cunosc normele, nu au experiență și uneori nici măcar nu uh, știu ce beneficii are gestionarea sănătății și siguranței la locul de muncă. Toți acești factori joacă un rol important în ceea ce privește creșterea nivelului de sănătate și siguranță în întreprinderile mai mici. Mai departe, puteți vedea detaliile în raport. Avem aici niște cifre pe care le-am preluat de la una din sursele noastre și aici se ilustrează destul de bine situația puteți vedea în grafic că întreprinderile mai mici sunt arătate pe grafic în culori mai închise și cele mari în culori mai deschise. Primul grafic se referă la calitatea organizării sănătății și siguranței la locul de muncă. Și ultimele două se referă la uh, evaluarea locului de muncă. Vedeți că sunt diferențe enorme în funcție de dimensiunea firmelor. Iată, deci, doar un exemplu al problemelor cu care se confruntă mai ales întreprinderile mai mici. Deci, ce putem face ca să sporim nivelul de sănătate și siguranță pentru IMM-uri? Poate că nu este o idee foarte bună, conform studiului nostru, să se reducă obligațiile impuse acestora. Probabil că este mai bine să se adapteze aceste obligații la diferitele tipuri de întreprinderi, după cum v-am mai spus, pe baza unor abordări bazate pe risc evaluându-se sectoarele și tipurile de întreprinderi în care riscurile sunt mai mari și cel mai bine ar fi să se combine această abordare cu proceduri simplificate sau chiar cu sisteme ameliorate, de exemplu, o procedură prin internet sau așa ceva, care să ajute întreprinderile să-și respecte obligațiile în acest sens. A second thing that could be done, of course, is raising awareness, and a lot of work is already going on in this area. Is... Un alt uh, element important este creșterea um, nivelului de conștientizare al companiilor, pentru că um, este foarte important acest um, aspect. În companiile foarte mici, comunicarea față în față este în general uh, mai uh, importantă. Uh, decât atunci când uh, se fac eforturi la scală mai uh, largă. Dacă se folosesc uh, intermediari cu care companiile mici lucrează deja, precum băncile sau agențiile de asigurare, aceasta pare a fi o cale de urmat. De asemenea, strategia aplicată trebuie să fie adoptată și uh, a, în contextului uh, național și contextului sectorial pentru a fi uh, eficientă și pentru a evidenția mai clar beneficiile um, care survin ca urmare a respectării obligațiilor în acest domeniu. În final, um, ni s-a cerut să analizăm uh, riscurile noi care se conturează în acest domeniu. Pe scurt, cele mai importante trei grupuri uh, de riscuri uh, noi în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă îl reprezintă um, afecțiunile um, musculoscheletale. Această um, problemă a fost adusă în discuție în uh, această comisie în mai multe rânduri în uh, timpul ultimilor ani. Apar și problemele psihosociale, stresul, uh, de exemplu, anxietatea. Uh, și mai există și uh, problema legată de substanțele periculoase, uh, un aspect legat de noile tehnologii, de nanotehnologie și alte aspecte uh, fizice. Ce putem spune este că Strategia de combatere a accidentelor la locul de muncă pare a fi dat rezultate. Se pare că s-a înregistrat o scădere semnificativă a numărului de accidente la locul de muncă, dar în același timp s-a înregistrat o creștere a problemelor de sănătate și a bolilor uh, dobândite la locul de muncă. Deci uh, problema uh, pare că se mută din domeniul accidentelor în domeniul uh, bolilor și a altor uh, probleme de sănătate. Majoritatea acestor uh, boli sunt legate de riscurile noi și în special de cele trei grupe pe care le-am menționat anterior. Afecțiunile musculo scheletale sunt uh, cele mai uh, des întâlnite noi probleme de muncă, reprezintă cam două treimi din numărul de probleme de sănătate uh, survenite la locul de muncă. Pe locul 2 se regăsesc afecțiunile psihosociale, tulburările psihosociale, precum stresul și anxietatea, acest lucru se datorează faptului că lumea este în continuă schimbare, că se schimbă obiceiurile, uh, crește și insecuritatea locului de muncă, pentru că se creează noi tipuri de angajare, uh, forța de lucru uh, îmbătrânește, devine din ce în ce mai fragmentată, sunt mai multe femei în câmpul muncii, mai mulți emigranți, așadar lucrătorii se confruntă cu probleme diferite care trebuie să fie rezolvate în moduri specifice. Se intensifică și uh, ritmul muncii, uh, lucru uh, care duce la un dezechilibru al vieții, dacă se folosește în special tehnologia informației, se pare că se stompează granițele dintre muncă și viața privată, se stompează până la dispariție. De asemenea, se pare că Uh, în special în domeniul um, sănătății, în domeniul îngrijirilor medicale, se înregistrează solicitări tot mai mari la nivel afectiv la locul de muncă. Alte riscuri uh, noi care apar, nu voi intra în foarte multe detalii aici. Unul reprezintă nanotehnologia, un uh, alt risc nou este cel biologic, Cunoașterea impactului acestor noi factori de risc uh, este uh, un lucru destul de dificil uh, la momentul de față. Acest domeniu, fără îndoială, merită multă atenție, pentru că riscurile legate de aceste două aspecte vor crește, fără îndoială, în anii următori. Sunt riscuri noi care apar um, sau care se agravează precum um, problema afecțiunilor musculoscheletale, este o problemă cunoscută de ceva vreme, dar care se intensifică, se agravează cu timpul. Din acest motiv, acest, aceste tipuri de riscuri devin prioritare se pare că uh, legislația în vigoare se uh, trebuie să se concentreze pe prevenire, însă directiva cadru este de natură oarecum generală. În mare măsură se pare că legislația existentă acoperă aceste riscuri. Se pare că nu este nevoie de legislație nouă, poate doar în cazul nanotehnologiei să fie nevoie de ceva mai specific, dar, în general, legislația în vigoare acoperă și riscurile pe care le-am identificat noi ca fiind uh, primordiale. Dar trebuie să analizăm uh, aspectul operațional uh, național mai atent pentru a vedea dacă trebuie să fie implementate măsuri noi. Mediul de lucru uh, se schimbă foarte mult uh, și uh, trebuie ca legislația în vigoare să fie flexibilă și adaptabilă. Trebuie să se rezolve atât problema riscurilor existente, cât și cea a Uh, riscurilor emergente. Riscurile mai vechi nu dispar, uh, există în continuare riscul uh, de accidente, există și riscul contractării problemelor de sănătate obișnuită, tradiționale la locul de muncă. Trebuie să ne concentrăm așadar în continuare atât pe riscurile cunoscute, existente, cât și pe cele noi. O problemă interesantă legată de riscurile uh, psihosociale. Uh, mulți factori implicați consideră că aceste riscuri sunt mult mai delicate, sunt legate foarte mult de personalitatea fiecărui om, de modul în care fiecare om uh, își desfășoare activitatea uh, aceste riscuri sunt greu de gestionat, uh, problema lor este greu de rezolvat și de aceea trebuie să se uh, elaboreze unelte noi și uh, orientări noi în acest domeniu. Voi uh, încheia cu recomandările care, recomandările care s-au uh, formulat la finalul studiului nostru. În primul uh, rând, după cum am mai menționat de câteva ori, se pare că um, este necesar să ne bazăm de acum încolo pe abordări bazate pe risc, adaptate mai mult fiecărui tip de risc, um, să, care să fie asociate și tipului de companie, sectorului și să fie uh, combinate cu procedurile simplificate de uh, raportare a evaluărilor de risc pentru companiile mici, mai degrabă decât eliminarea totală a obligațiilor acestor companii de a depune evaluări. Noua ni s-a cerut să evaluăm uh, beneficiile economice ale sănătății și siguranței la locul de muncă. Um, fără îndoială, lipsesc dovezile uh, concrete ale acestor uh, beneficii. Dacă companiile uh, trebuie să fie convinse că uh, dacă respectă regulile um, vor avea de câștigat la nivel economic, va trebui să facem mai multe cercetări și să uh, colectăm dovezi mai clare pe care companiile să se poată baza când iau decizii. Să colectăm dovezi palpabile am uh, constatat că companiile mici ar trebui să fie încurajate să-și monitorizeze mai bine uh, activitatea economică și să um, încerce să uh, asocieze uh, performanțelor economice cu situația referitoare la siguranță și la sănătatea la locul de muncă. Este de asemenea important uh, să se țină cont uh, de diferențele existente între uh, contextele naționale și am dat exemplul perioadei în care companiile asigură, plătesc concediul medical pentru angajații bolnavi, există diferențe substanțiale între state și există diferențe importante și între sectoare, ceea ce înseamnă că uh, orice for la nivel uh, european trebuie să fie adaptat uh, în mod uh, semnificativ la uh, nivel național și să implice actori naționali, partenerii sociali, evident, și autoritățile naționale competente. O altă recomandare este să se încerce pe cât posibil atunci uh, când se fac campanii, să se încerce uh, folosirea comunicării directe, interacțiunea directă cu uh, IMM-urile, pentru că acest tip de abordare pare că dă cele mai bune rezultate. În final, trebuie să se adauge la instrumentele tradiționale folosite în acest domeniu instrumente direcționate către riscurile noi, emergente, precum riscurile psihosociale și trebuie să se dea uh, prioritate informării și uh, oferirii de consultanță companiilor în uh, ceea ce privește rezolvarea problemelor legate de aceste riscuri psihosociale. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Prezentarea mea a acoperit foarte multe aspecte, dar sper că ați putut uh, identifica uh, punctele principale ale raportului, uh, ale studiului elaborat de noi. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru această prezentare. Motivul pentru care am dat cuvântul unei alte persoane înaintea dumneavoastră este pentru că am început cu câteva minute mai devreme față de ora anunțată. De aceea, colegul așezat lângă dumneavoastră a luat cuvântul. Deocamdată am două persoane care s-au înscris pentru a lua cuvântul și am și eu câteva lucruri de spus, deci mai întâi doamna Elizabeth Moran și apoi doamna Grini. Vă mulțumesc, doamna președintă. Discutăm acum despre sănătatea și siguranța la locul de muncă, un subiect care ne interesează foarte mult și care este, ca să spun așa, în inima preocupărilor, în centrul preocupărilor comisiei noastre. Și mai ales dacă vrem să măsurăm impactul mm, din punctul de vedere al costului asupra activității întreprinderilor. Până la urmă, ceea ce ne motivează aici este să garantăm siguranța și sănătatea lucrătorilor la locul lor de muncă. Acest lucru trebuie să uh, fie important. Beneficiul economic, ca să spun așa, vine pe locul 2 pentru întreprindere, pentru că obiectivul principal trebuie să fie factorul uman. Deci, unghiul de atac al acestui studiu um, privește lucrurile dintr-o altă perspectivă. Iată de ce eu aș vrea să vă adresez câteva întrebări în urma prezentării dumneavoastră. S-a spus că existau în jur de 20 de milioane de IMM-uri. Nu știu dacă cifrele pe care le-am reținut eu sunt exacte. Și deci s-a menționat și un număr de inspectori infinit mai mic. Oare putem să ne bazăm exclusiv pe inspecții? Sau oare nu ar fi mai bine să avem niște inspecții care să nu fie numai o formă de sancționare, de penalizare a nerespectării regulilor, ci mai degrabă o activitate uh, cu o conotație pozitivă. Ar fi bine ca acești inspectori să poată să joace și un alt rol, unul care să fie constructiv în cadrul întreprinderii și să fie ei înșiși o pârghie de um, creștere economică. Ce credeți dumneavoastră despre uh, această posibilitate? Apoi, graficul pe care ne l-ați arătat dovedește faptul că mărimea întreprinderii este primordială pentru uh, respectarea siguranței și sănătății la locul de muncă. Ați putea să ne uh, explicați în funcție de numărul de angajați al unei întreprinderi sau de branșa economică în care aceasta activează, ce măsuri pot să fie luate, pot să fie luate pentru a respecta mai bine aceste norme de siguranță și sănătate, pentru că este evident că întreprinderile, să spunem, din domeniul agricol, unde se registrează multe accidente de muncă, nu pot să aplice aceleași uh, norme precum întreprinderi care au, să spunem, 50 de angajați. Deci cum se pot face adaptări în funcție de uh, dimensiunea întreprinderilor. Apoi, vreau să știu dacă ați făcut un um, ați analizat raportul între existența unui dialog social în uh, sânul întreprinderii și numărul de afecțiuni, de patologii uh, uh, psihosociale căci știm că, în general, existența unui dialog uh, diminuează acești factori uh, de stres. Ultimele întrebări. În ce privește munca la distanță, ar fi bine dar că dacă și pentru acești lucrători s-ar putea face o evaluare a uh, respectării um, normelor de siguranță și sănătate, de exemplu la nivel uh, psihologic, pentru că poate ei pot să sufere de un sentiment de singurătate, de izolare. Și apoi ar putea să ne gândim și la acei lucrători care, să spunem, sunt sănătoși, dar nu pot să se deplaseze în cadrul întreprinderii. Și apoi, vreau să știu cum ați abordat situația acelor lucrători care suferă de uh, boli cronice grave și care trebuie să uh, uh, fie tratați în mod uh, regulat, deci au perioade lungi de absență din întreprindere, dar apoi trebuie să revină la locul de muncă. Deci sunt niște cazuri speciale, aș vrea să știu cum v-ați um, ocupat de situația lor. Vă mulțumesc. Acum doamna Gruni și apoi doamna Christensen. Vă mulțumesc, doamna președintă. Eu una atunci când am citit titlul, m-am gândit că nu eram prea mulțumită pentru că uh, nu văd de ce securitatea și siguranța la siguranța, mă și sănătatea la locul de muncă trebuie să fie văzuți ca un cost, ca o povară, când pentru mine ele ar trebui să fie văzute ca o investiție. Personal, cred că trebuie să fim foarte prudenți Astăzi, peste tot în Europa, vorbim despre uh, faptul că trebuie să muncim mai mulți ani înainte de a putea ieși la pensie și deci trebuie să ne gândim foarte mult la cum, la felul în care uh, vârstnicii pot să își păstreze locul de muncă și în același timp sănătatea și siguranța să fie în continuare uh, prezervate. În ce privește propunerea comisiei, apropo de evaluarea riscurilor care trebuie făcută în scris de către MM-uri, eu nu sunt deloc de acord, chiar dacă se spune că această evaluare scrisă este, să spun așa, ceva destul de simplu de făcut, dar eu una nu văd unde e partea simplă a lucrurilor, pentru că această evaluare trebuie făcută în fiecare an. Deci, concret, eu pot să vă spun că eu am, sunt directoare de resurse umane într-o întreprindere mică și, indiferent de mărimea unei întreprinderi, totul este important. Cum putem să spunem unui angajat, eu mă ocup mai puțin de uh, siguranța și sănătatea ta aici, pentru că nu suntem decât trei angajați cu totul. Eu cred că s-au făcut multe progrese în acest domeniu. Productivitatea s-a îmbunătățit datorită aplicării acestor norme. De aceea consider că e vorba despre o investiție. Apoi, sunt de acord și eu în ce privește um, um, inspecțiile, că e mai bine să faci prevenire decât uh, să sancționezi. Și apoi am mai auzit ceva care mi s-a părut ciudat asupra imaginii întreprinderilor, a notorietății lor uh, uh, pe piețe datorită um, respectării acestor norme de siguranță și sănătate la locul de muncă. atunci când ești o întreprindere mare, poate că um, am putea vorbi despre un impact asupra imaginii, dar atunci când ești o întreprindere mică care are numai câțiva clienți, cred că întotdeauna ce va conta va fi prețul bunurilor și nu um, respectarea acestor norme. Acum, domnul Christensen, vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc societății Rambol pentru prezentarea studiului. sunt de acord cu ce a spus directorul agenției de la Belbao în introducerea dumnealui și aș vrea să adaug că grupul nostru a fost destul de entuziasmat la ideea că va fi efectuat un asemenea studiu și în ceea ce privește prisma din care urma să fie abordată chestiunea siguranței și sănătății la locul de muncă. Știu că numărul îmbolnăvirilor, a bolilor profesionale a scăzut cu 25% datorită aplicării acestor norme. Pe de altă parte, povara administrativă a crescut și ea cu 25%. Nu, este, da- nu știu dacă se poate stabili un raport direct. Eu cred că în întreprinderile în care uh, um, angajatorilor le pasă de uh, sănătatea și siguranța la locul de muncă, acolo și profiturile sunt cele mai mari, acolo și productivitatea este cea mai uh, mare și același lucru este valabil și pentru state. Eu unul abia aștept să pot să citesc tot studiul, să-l analizez mai în detaliu, dar am și unele rezerve. În ce privește uh, muncitorii calificați, cei cu o foarte bună pregătire profesională, e um, adecvat să te gândești ce se întâmplă atunci când ești angajat într-o branșă economică unde riscurile sunt foarte mari la locul de muncă. Pierderile cauzate de accidentele la locul de muncă sau de bolile profesionale se cifrează în milioane de de euro. Ca să nu mai vorbim despre tragedia personală pentru cei afectați. Deci este deosebit de important să ne gândim la aceste aspecte atunci când uh, directiva va fi revizuită. Nu avem nevoie de reguli mai puține pentru siguranță la locul de muncă. Putem să avem reguli mai bune. Însă dacă am avea reguli mai multe, poate că am avea și o, un nivel mai bun de sănătate și siguranță la locul de muncă. Doamna președintă, da, și eu m-am bucurat când am auzit că această directivă urmează eventual să fie modificată. Și apoi și eu m-am gândit că ar fi bine să vedem uh, impactul asupra costului și asupra beneficiilor um, aplicării directive în ce privește uh, șantierele. Apoi am auzit că Comisia nu a făcut o revizuire a implementării acestei directive din 2004 și poate că ar fi util dacă v-ați putea pe viitor să vedeți și cum este implementată directiva cu privire la poluarea fonică sau directiva cu privire la vibrații. Toate aceste chestiuni sunt esențiale. Oricum, e vorba despre un studiu complex, foarte bun din anumite puncte de vedere, dar eu una aș vrea să vă întreb dacă răspunsurile pe care le-ați primit au fost suficient de detaliate, de bine argumentate. Dacă chiar ați putut să analizați în surul dumneavoastră aplicarea efectivă a directivei sau sunt anumite concluzii pe care le-ați tras singuri. Apoi, în ce privește valorile de risc care trebuie făcute de IMM-uri, uneori eu n-am înțeles bine ce scrie în raportul dumneavoastră. În anumite cazuri se spune că evaluările de risc nu pun probleme pentru IMM-uri și în alte părți ale studiului se spune că din potrivă. Apoi, din nou, tot despre întreprinderile mici și mijlocii. Sp- ați spus că uneori uh, nu sunt suficient de bine informate. Poate că puteți să uh, îmi dați mai multe detalii. Există uh, atât de multe întreprinderi mici și foarte mici care nu își pot permite să treacă în revistă toate um, directivele europene. Și atunci ar fi bine să știm care este, um, să spunem așa, minimum pe care o întreprindere trebuie să respecte în domeniu și dacă nu ar trebui să existe niște linii de orientare pentru aceste IMM-uri, nu mai avem mult timp la dispoziție și trebuie să răspundeți la toate aceste întrebări. Mai avem încă o prezentare de ascultat, deci nu pot să vă dau mai mult de 5 minute, deci vă rog frumos să nu le depășiți. Eu, eu însă am mai pus întrebări, dar sunt convinsă că răspunsurile dumneavoastră vor fi utile. Vă mulțumesc, am să încerc să fiu succintă. I'm sorry, I didn't get... În primul rând, mă scuzați, nu am înțeles numele primului deputat care a pus întrebări, însă, într-adevăr, suntem în primul rând uh, preocupați de uh, bunăstarea și sănătatea lucrătorilor, abia după aceea se pune accentul pe beneficii economice. Dar eu vreau să vă atrag atenția că obiectul studiului nostru este să demonstrăm pentru întreprinderi că există beneficii economice și astfel să le facem să fie mai motivate pentru a investi în sănătatea lucrătorilor. Acesta era punctul de vedere. Activitățile inspectorilor și dacă ei pot să fie mai constructivi, sunt convinsă că e posibil. Am avut un uh, exemplu în raport despre un sistem din Danemarca în care se folosesc uh, fețele zâmbitoare sau triste, din potrivă sau fără niciun fel de emoție. Și se pare că și acestea sunt foarte utile și sunt convins că există metode mai constructive, nepunându-se accentul neapărat pe sancțiuni, cât pe consilierea întreprinderilor. Mă tem că nu pot să vă răspund la unele întrebări, că, pentru că nu am uh, informațiile la dispoziție, de exemplu, uh, în legătură cu lucrul la distanță, cu uh, boala și bătrânețe, apoi în ceea ce privește legătura dintre bolile psihice și dialogul sau din companie, sunt convinsă că există o legătură, dar nu am informații la dispoziție nici pentru această întrebare. Domnul Christensen a întrebat dacă se poate dovedi prin documente faptul că întreprinderile care au um, standarde mai bune de sănătate și siguranță au și o poziție mai bună pe piață. Noi am încercat, de fapt, să demonstrăm că se sporește și productivitatea prin sporirea standardelor de sănătate și siguranță, însă este clar că e nevoie de argumente mai convingătoare pentru întreprinderi. Apoi, doamna Lin Încerc, încerc să fiu rapidă. Ați spus că ați fi dorit să se meargă mai departe în ceea ce privește implementarea pe teren a directivelor respective. Noi am considerat că sfera de aplicare este destul de uh, specifică. Probabil că uh, ar fi fost nevoie de un studiu mult mai extins și de resurse mult mai multe decât am avut noi la dispoziție pentru a analiza absolut toate directivele. Ar fi cu siguranță foarte interesant, dar nu a fost posibil, date fiind competențele acestui, noastre pentru acest studiu. Ați spus că nu este clar dacă analiza riscurilor este sau nu este o problemă pentru IMM-uri. Nu pot decât să vă spun că probabil că este uh, o problemă pentru unele IMM-uri și nu este o problemă pentru altele. Nu vă pot da un răspuns mai clar de atât. În cele din urmă, dacă informațiile legate de implementarea directivei sunt destul de bune pentru a fi înțelese de întreprinderi, eu aș zice că da, și una dintre propunerile pentru reducerea poverii administrative se referă la oferirea de orientare mai bună pentru întreprinderile de pe șantiere. Cred că este absolut uh, evidentă nevoia de astfel de uh, stimulente și în alte sectoare, de exemplu în agricultură. Și cred că mă voi opri aici deocamdată. Acestea sunt întrebările pe care le-am notat și la care pot răspunde acum. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru că ați venit să uh, ne prezentați acest studiu. Următorul punct este un schimb de opinii cu doamna Ina Steinbucca, directoare pentru statistici economice și regionale, adică Eurostat, privind indicatorii sărăciei. Am să vă dau cuvântul chiar acum și vă mulțumesc. Doamna Steinbucca. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea să-i rog pe tehnicieni să-mi încarce prezentarea, dacă este posibil. De la bun început vreau să vă spun că sunt foarte onorată și foarte mulțumită de a participa la această reuniune, de a putea să vă ascult, dar să vă și pun la dispoziție informații legate de contribuția Eurostat la măsurarea incluziunii sociale în Europa. Am o remarcă în legătură cu funcția mea, eu am fost directoare pentru statistici economice și regionale, acum sunt directoare pentru statistici economice și legate de societatea informației, de aceea mă și aflu aici. Unde este prezentarea mea? Era adineori pe ecran, dar vă că a dispărut. really sorry. Îmi pare foarte rău. Hmm. Sorry about this. I think they're probably doing their best. Are there Yeah, okay, it's back again. Iată că a apărut din nou. De obicei pot eu să schimb uh, slide-urile, dar nu e cazul acum, așa că depinde asistența dumneavoastră. Deci, vă rog, următorul uh, slide. Este într-adevăr o provocare foarte mare pentru statisticile sociale în Europa să măsoare drumul de la sărăcie la incluziune socială. Pentru că noi trebuie să oferim decidenților politici statistici de încredere și de bună calitate care să ofere o imagine clară a situației statelor europene și uh, Uh, a drumului acestora de la sărăcie la incluziunea socială și nu invers. Și sunt foarte mulți uh, factori care motivează activitatea noastră de la Eurostat. Vreau să menționez mai întâi Europa 2020, cu obiective specifice, măsurabile privind incluziunea socială și sărăcia și nu numai pentru că există obiective și pentru educație și pentru piața muncii. Dacă nu există direct, sunt legate implicit de măsurarea incluziunii sociale în societate. Vreau să menționez și comunicarea dincolo de PIB, care oferă Eurostat un mandat clar și o direcție clară referitoare la măsurarea indicatorilor sociali accentul punându-se pe măsurarea inegalităților din societățile europene și, de asemenea, existând o, sociali- o cerere de sporirea caracterului oportun. Și vreau să menționez aici și Comisia Stiglitz. Este vorba de un raport din proprie inițiativă transmis președintelui Sarkozy și în aceste recomandări uh, se vede cum se pot măsura mai corect inegalitățile. În ultimul rând, presiunea derivată din criza în curs. Statisticienii din domeniul social sunt, desigur, stimulați să evalueze situația sărăciei și a incluziunii sociale care s-au înrăutățit în cadrul crizei. Mai departe, vă rog. În statisticile sociale, noi oferim foarte mulți indicatori, foarte multe măsurători pentru evaluarea uh, progresului social și a dimensiunii sociale din Uniunea Europeană. După cum v-am spus, acești indicatori trebuie să examineze progresul conform titlurilor din Strategia 2020 privind reducerea sărăciei și incluziunea socială. E vorba de o supraveghere tematică. Acesta a fost uh, obiectivul principal al muncii noastre. Vreau să vă vorbesc despre indicatorii disponibili în cadrul metodei deschise de coordonare, referitor la dimensiunea socială. Aceștia sunt definiți de Comisia de Protecție Socială și este vorba despre indicatori globali, indicatori ai dimensiunii sociale, ai pensiilor, și indicatori ai sănătății și a îngrijirii pe termen lung. Desigur, nu pot să vă prezint lista exhaustivă a tuturor indicatorilor disponibili. Mai avem uh, niște întrebări deschise și niște provocări cu care suntem confruntați. Pentru că am dorit să măsurăm mai bine sărăcia și excluderea socială. Și pentru asta avem nevoie de o definiție a excluziunii sociale și aș dori să mă refer la una din 1985 a Consiliului. Aceasta era definită drept persoane, familii și grupuri ale căror resurse materiale, culturale și sociale sunt atât de limitate încât le exclud dintr-un stil de viață minim acceptabil în statul membru în care trăiesc. E vorba de o definiție generală, însă cum poate fi ea măsurată, cum poate fi transferată această definiție calitativă în termeni cantitativi? Pentru noi, provocarea este să măsurăm diferitele dimensiuni ale excluderii printr-un set de indicatori. Este imposibil să oferim un indicator unic sau doi E nevoie de un set de indicatori care să măsoare diferitele dimensiuni ale excluderii sociale, sărăcia, situația pe piața de muncă și protecția socială asociată, sănătatea, educația, accesul la servicii publice și private, locuință, drepturi civile, securitate, informație și comunicare, mobilitate, participare socială și politică, timp liber și cultură, din aceasta nu este nici măcar lista completă a tuturor dimensiunilor pe care ar trebui să le putem măsura. Vă rog mai departe. După cum puteți vedea, avem nevoie de, de un portofoliu de indicatori și trebuie să măsurăm situația în mod dinamic. Avem nevoie deci și de tendințele acestor indicatori. Trebuie ca acești, acești indicatori și tendințele lor să fie analizați în diferitele dimensiuni, apoi examinați pe categorii și trebuie să vă spun că dimensiunile sunt diferite, lucruri diferite de categorii. Prin categorii înțelegem gen, vârstă și așa mai departe, deci categorii de populație. Și un aspect foarte important pe care ar trebui să-l putem măsura e vorba de uh, durata în timp a riscului de sărăcie, pentru că în toate țările europene există categorii care au în permanență o situație de sărăcie. Și orice facem, această situație va dura. Noi putem doar să reducem aceste categorii. Fiecare indicator din acest portofoliu trebuie să fie de bună calitate. Pentru că toate informațiile pe care le punem noi la dispoziție decidenților politici trebuie să fie relevante, să fie transmise la timpul potrivit, accesibile și clare și să poată fi comparate în spațiu și timp. Deci există diferite dimensiuni ale calității dacă unele criterii nu sunt îndeplinite, informația nu mai este atât de curată și poate chiar să inducă în eroare. Mai departe, care este conceptul de măsurare a sărăciei și a excluderii sociale? Acesta a fost dezvoltat în contextul strategiei UE 2020 și se bazează pe trei componente. În primul rând, o măsurătoare relativă, riscul de sărăcie, apoi lipsurile materiale grave și apoi traiul într-o gospodărie cu grad de ocupare scăzut. Am colaborat cu experții de la Digi Employment pentru a defini acești trei subindicatori pentru măsurarea sărăciei. Aceste componente sunt măsurate la nivel individual sau de gospodărie pentru a observa inegalitățile. Am să vă arăt apoi uh, niște ilustrații în acest sens. Este important că nu e vorba doar de uh, situații medii. Noi am reușit să uh, măsurăm inegalitățile din societate. De asemenea, trebuie să subliniem că măsurarea acestor trei elemente separate este mai adecvată decât măsurarea unui singur indicator compus. Pentru că atunci când vorbim de un singur indicator compus, întotdeauna apar probleme de selecționare și intervine un factor subiectiv. De aceea noi preferăm să avem acești indicatori diferiți în număr de 3. Mai departe, vă voi descrie unul câte unul acești indicatori. În primul rând, riscul de sărăcie. Ce înseamnă acest lucru? E vorba despre persoanele care au un venit echivalent mai mic decât 60% din medie și pragul se calculează pentru fiecare țară în parte. Iată aici ilustrarea măsurării noastre. Aici puteți vedea o distribuire a veniturilor în societate într-o uh, scară logaritmică, pentru că dacă n-am fi folosit modelul logaritmic, tot graficul ar fi fost pe, uh, toate elementele ar fi fost acumulate în partea stângă a graficului. Cum am făcut? Am luat media distribuirii veniturilor și am calculat 60% din această medie și apoi în partea stângă a diagramei puteți vedea că se situează exact persoanele care trăiesc sub pragul sărăciei, deci oameni săraci. Dacă numărăm câte persoane trăiesc în aceste condiții, constatăm că e vorba de 20% din populația din Europa. Sunt, se află într-o situație în care riscă sărăcia. Și vedeți aici cu roșu acest segment. Mai departe, același indicator arătat aici în, pentru fiecare stat. Puteți vedea care este rata de risc de sărăcie în partea stângă, Republica Cehă, și în dreapta, Letonia. Cred că nu știu cât de bine se vede pe grafic, dar noi am vrut să ilustrăm risc, rata riscului de sărăcie comparată cu pragul de risc de sărăcie uh, reprezentat prin liniuțele din grafic. În fiecare stat vedeți că pragul este altul. În unele state, acesta fiind foarte scăzut, de exemplu în România. România se află în poziția a doua, de la dreapta la stânga. Pragul este foarte scăzut și în același timp rata riscului de sărăcie este foarte mare deci mult peste prag. Pentru Republica Cehă, de exemplu, primul stat de la stânga, riscul sărăciei este mult mai mic decât în România. Se află sub pragul sărăciei. În orice caz, pragul acesta depinde de diferiți factori care au fost stabiliți în consultarea cu Comisia Europeană pe baza informațiilor disponibile. Mai departe, vedeți riscul de sărăcie pentru fiecare gen. Noi oferim informații pe categorii de populație, după cum v-am spus, și aici puteți vedea situația la bărbați și la femei în legătură cu rata riscului de sărăcie în statele europene. Sper că veți avea la dispoziție prezentarea mea printată după aceea ca să puteți examina toate aceste date. Mai departe, riscul sărăciei pe grupe de vârstă. Am vrut să vă atragem atenția asupra ratei riscului de sărăcie la copii sub 18 ani și de asemenea pentru persoanele în vârstă. de peste 60 de ani. Vedeți aici aceste grupe vulnerabile de populație. Mai departe, Aici se vede eh, riscul de sărăcie și riscul de sărăcie de durată. După cum v-am spus, în orice societate există un grup care riscă să fie permanent în situație de risc de sărăcie. Nu avem informațiile pentru toate statele, însă pentru multe state le avem și le vedeți aici. Am trecut la următorul indicator. E vorba de lipsurile materiale. Ce înseamnă? Conform definiției noastre, aceasta include persoanele care nu au trei sau mai multe elemente dintr-un, dintr-o categorie de nouă. De exemplu, mașini, baie și toaletă, mașină de spălat, încălzirea locuinței și o masă adecvată din două în două zile. Aceste elemente trebuie să fie evaluate diferit de la un stat la altul. De exemplu, pentru România, imaginea este într-un fel și în Belgia și în Luxemburg situația este cu totul altfel. Pentru a avea această imagine în cât mai completă, am hotărât că pragul pentru lipsuri materiale grave va fi stabilit la 4. Dacă lipsesc 4 sau mai multe elemente, este vorba de, o, de lipsuri materiale grave. În următoarea imagine puteți vedea indicatorii noștri pentru lipsurile materiale. Imaginea este foarte diferită, diferența e mare între Luxemburg și Bulgaria, de exemplu. Vedeți Luxemburg în stânga și în dreapta, în extrema dreaptă, se află Bulgaria. O comparație cu media Uniunii Europene. Mai departe, ultimul indicator, intensitatea mică a ocupării, care se definește așa, este vorba de persoanele care trăiesc în gospodării unde se exploatează 20% sau mai puțin de 20% din capacitatea de muncă. Putem măsura acest indicator, iată și un grafic, vedeți în stânga Cipru și în dreapta Irlanda. Nu e ușor să se compare acești indicatori, dar în următoarea imagine, iată că vă voi arăta o altă ilustrație. În Europa, nu putem să măsurăm sărăcia după un singur indicator, pentru că toți trei ne oferă imagini diferite, se suprapun, dar nu sunt echivalenți. Deci trebuie să măsurăm toți acești trei indicatori. Iată imaginea pentru UE27 în medie și vedeți cu roz persoanele aflate în situație în care riscă sărăcia sau excluderea socială, E vorba de numărul total pe care îl calculăm uh, scăzând partea care se suprapune în cele trei segmente și rezultatul este 115 milioane de persoane cu roz persoanele care riscă sărăcia, 81 de milioane. Cu verde, lipsuri materiale grave, 41 de milioane de persoane. Cu albastru, gospodării cu grad de ocupare mic, 34 de milioane de persoane. Deci, înțelegeți că dacă calculăm aceste trei uh, acești trei indicatori global, rezultatul e prea mare, dar putem să excludem partea care se suprapune. Dacă nu folosim toți indicatorii, nu vom avea imaginea completă a sărăciei. De aceea este atât de important să se combine cele trei măsurători. Iată, mai uh, avem aici uh, imaginea în care se combină acești trei indicatori și se arăt că această combinație diferă foarte mult de la o țară la alta. În stânga vedeți imaginea pe care v-am explicat-o mai înainte, deci media pe UE. În dreapta, sus, vedeți situația din Olanda. Și aici se constată că uh, lipsurile sunt um, o chestiune marginală. Însă riscul de sărăcie și ocuparea în grad mic este un fenomen destul de marcat. Deci, prin combinarea celor trei segmente se obține cifra persoanelor care sunt afectate de sărăcie. În România avem o imagine complet diferită. Vedeți că partea cu roz și partea cu verde sunt uh, foarte mari riscul de sărăcie și de uh, lipsuri materiale grave, iar partea albastră, și anume gospodării cu grad de ocupare mic, este destul de redusă. Este foarte important, deci, să se combine acești trei indicatori pentru a obține o măsurătoare completă a gradului de sărăcie. Și trec acum mai departe la concluzii. Excluziunea socială și sărăcia afectează foarte multe dimensiuni ale vieții și subgrupuri de populație. Nu există un indicator unic pentru sărăcie, de aceea este nevoie de indicatori organizați în mod echilibrat într-un portofoliu. Obiectivul din Europa 2020 include acești trei indicatori, risc de sărăcie, lipsuri materiale și intensitate mică de ocupare. Vom avea deja în noiembrie 2010 următoarele date anuale. Lucrăm la ameliorarea uh, momentului și credem că vom reuși foarte repede să fim și mai eficienți. Următoarea dată când vom primi datele va fi noiembrie 2010, deci chiar luna aceasta, iar anii de referință, vor, anul de referință va fi 2009. Mulțumesc mult pentru atenție! și vă stau la dispoziție pentru eventualele întrebări. Vă ascult cu plăcere comentariile și sugestiile. Thank you very much. I found that very interesting and extremely useful. I think the first um, question... Mulțumesc. Acum, doamna Elisabeth Schroeder vrea să pună o întrebare. Da? Dumneavoastră Ați vorbit despre raportul Stiglitz. Ați vorbit și dumneavoastră și ne-ați spus că acești indicatori sunt indispensabili pentru a putea măsura nivelul de sărăcie. Însă eu una am ceva îndoiel în ce privește felul în care pot să fie folosite toate aceste metode. Nu avem uh, uh o posibilitate de a verifica toate aceste date. Nu putem să fim uh, siguri de fiabilitatea lor. Dumneavoastră ați mm, menționat acești trei indicatori, acești trei factori. Oare sunt ei suficienți pentru a putea culege date? Sunteți uh, dumneavoastră siguri de fiabilitatea lor și de faptul că pot cu adevărat aceste date să fie comparate între ele? Dumneavoastră spuneți că e indispensabil să fie folosit toți cei trei indicatori pentru a cuantifica riscul de sărăcie și de excluziune socială. Vă mulțumesc! Doamna Zimmer, vă mulțumesc pentru această uh, prezentare foarte interesantă despre indicatori în general și despre situația din Europa și despre strategia Europa 2020. Există diferite sisteme pentru a măsura nivelul de sărăcie și știm că discrepanțele sunt mari de la o regiune la alta. Apoi știm că există diferențe între țările membre. Însă, sărăcia dintr-o anumită țară sau dintr-o anumită regiune, care teoretic nu uh, este una mm, foarte săracă, trebuie totuși evaluată în baza caracteristicilor acestei regiuni sau acelei, acestei țări. Pentru mine încă nu este foarte clar cum se fac aceste evaluări în urma ascultării prezentării. Când se asociază acești trei factori, avem deja o anumită imagine și să zic că putem să avem un punct de plecare pentru a lua niște măsuri de luptă împotriva sărăciei. Însă, miniștrii de afaceri sociale spun că în fiecare țară se vor lua hotărâ, se va lua hotărârea pentru a folosi indicatorul cel mai apropiat. De exemplu, la Bundestag s-a pus o întrebare în acest sens recent și răspunsul a fost că se vor concentra asupra acelui indicator cu privire la gospodăriile în care gradul de ocupare este mic. Deci, pentru Republica Federală Germania, acesta este indicatorul cel mai uh, um, reprezentativ. E, e posibil să funcționeze lucrurile astfel, căci datoria, ca să spun așa, obiectivul um, strategiei Europei 2020 este să reducă cu jumătate numărul săracilor din um, Europa și să reducă cât mai mult uh, nivelul sărăciei. Dar cum vor putea să atingă acest obiectiv dacă fiecare țară își alege indicatorul asupra căruia se concentrează? Mulțumesc! Doamna Moran, vă mulțumesc, doamna președintă. Eu una am o întrebare asemănătoare în ce privește felul în care fiecare stat membru își va alege unul din acești trei indicatori. Mă întreb dacă fiecare țară aplică aceeași definiție pentru fiecare din acești trei indicatori. Căci ca să poți să faci comparații, atunci trebuie să fii sigur că um, conținutul indicatorului este unul și același de la un stat membru la celălalt. Și atunci când ne dați date statistice despre uh, um, grupurile de vârstă, despre bărbați și femei și așa mai departe, mă întreb care sunt concluziile pe care le putem uh, um, trage, pentru că nu alegem niște indicatori de dragul indicatorilor. E mai degrabă în dorința de a avea niște uh, uh cifre, niște informații care să ne uh, um, permită să facem previziuni politice. Oare acești indicatori vor permite ca oamenii politici să-și schimbe uh, strategia și viziunea pe viitor? Apoi, cum puteți să măsurați felul în care se deplasează populațiile sărace? potrivit uh, statisticilor dumneavoastră, să spunem, în Franța nivelul sărăciei este mai degrabă mediu, nu este foarte mare, dar noi am constatat, de exemplu, că acum uh, există un, un număr mai mare de persoane care trăiesc în sărăcie în zonele rurale mai degrabă decât în zonele urbane. Doamna Durman. Vă mulțumesc frumos pentru prezentare. Am și eu două întrebări. Prima, în ce privește uh, sărăcia persoanelor încadrate în muncă, n-ați vorbit despre această categorie. Vreau să știu în ce fel măsurați nivelul sărăciei pentru această categorie de persoane. Și apoi, în ce privește dezvoltarea vreau să știu dacă uh, și înainte de anul 2008, uh, ca an de referință, existau statistici atât de detaliate. Apoi, eu am o dilemă. În Europa avem acum foarte multe persoane care și-au pierdut locul de muncă unii dintre ei își vor găsi din nou un loc de muncă, dar totuși, având în vedere situația prezentă, inegalitățile s-au adâncit. Și mă întreb dacă ați ținut cont de acest lucru, dacă vor, ați măsurat și sărăcia relativă din fiecare țară, pentru că, într-o bună zi, cum spuneau aceste persoane se vor întoarce pe piața muncii, dar în același timp cei care erau deja săraci au devenit și mai săraci. Vă mulțumesc, doamna președintă. Am și eu câteva întrebări. Și eu vreau să fac trimitere la acești indicatori care pot să fie, care sunt lăsați la, la um, alegerea statelor membre. Ați spus apoi că pentru a stabili nivelul de sărăcie extremă, e atunci când lipsesc patru uh, obiecte dintr-o listă de nouă. Dar eu una nu cred că poți să pui pe același plan de importanță mașina de spălat rufe și faptul că ai grasie în apartament. Sau că nu ai o mașină. Da, nu funcționa interpretarea? Aveți interpretarea acum? A, doamna Gruni, din franceză, da. Deci, cum spuneam, nu cred că putem să punem pe același plan uh, posibilitatea de a-ți plăti o săptămână de un, uh, o, o, o vacanță de o săptămână, de a avea o mașină sau de a avea o mașină de spălat. Deci, pentru statele mai bogate, poate că e important să ai aceste trei elemente, dar pentru alte state nu e chiar atât de important. Deci vreau să știu cum a fost stabilită această listă. Apoi, în ce privește nivelul șomajului, am văzut că în unele țări există multe gospodării în care uh, gradul de ocupare este mic, deși, pe de altă parte, nivelul de sărăcie este și el mic. Deci, preluând ce a spus deja unul dintre antevorbitorii mei, vreau să știu de la un stat la altul cum se vor putea face cu adevărat comparații, pentru că atunci când fiecare stat membru va alege un alt uh, indicator. Apoi, în ce privește discriminarea, vreau să știu dacă există vreun indicator care definește în ce fel discriminarea are un impact asupra excluziunii sociale. Exista, de exemplu, un grafic unde se vedea clar că în unele state membre vârstnicii erau uh, mai degrabă afectați de sărăcie sau, de exemplu, copiii. Deci doream să știu dacă există vreun indicator în ce privește excluziunea socială care afectează persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități. Oricum, prezentarea dumneavoastră a fost uh, excelentă și foarte utilă. Avem nevoie de aceste statistici, avem nevoie de, de cifre concrete, astfel încât uh, să putem să uh, um, aprofundăm dezbaterea noastră asupra sărăciei. Și acum vă rog frumos să răspundeți la cât mai multe întrebări cu putință. Vă mulțumesc pentru întrebările adresate, care sunt uh, utile. Am să încerc să răspund la unele dintre ele și apoi am să dau cuvântul șefului unității care se ocupă de acele lucruri. Deci dumnealui va completa răspunsurile mele. În multe dintre întrebările dumneavoastră ați arătat cu degetul această problemă delicată a posibilității de a compara datele care ne provin de la statele membre. Aveți dreptate atunci când spuneți că nu e același lucru atunci când nu e o mașină de spălat rufe în România și când nu e una în țările de jos. Din păcate, sau din fericire, suntem 27 de state membre și trebuie să putem să găsim un numitor comun. De aceea s-au predefinit aceste nouă uh, lucruri, această listă, dar ea are numai un scop uh, statistic încercăm să îmbunătățim cât mai mult cu putință uh, uh, gradul de comparabilitate, comparabilitatea datelor noastre. Totul se face în baza unor regulamente. Deci, țările care ne furnizează datele se bazează pe niște principii comune care sunt definite de regulamentele comunitare în vigoare. Deci, datele pe care le publicăm noi sunt de o calitate destul de bună. În ce privește acești trei indicatori, noi ne dorim să avem uh, un, niște indicatori de foarte bună calitate Și atunci când primim date, încercăm să le dăm, ca să spun așa, o evaluare din punct de vedere al calității, o, o, o certificare a calității. Acum, apropo de sărăcie și alte dimensiuni, precum uh, sărăcia în uh, mediul rural, în mediul urban, avem deja date disponibile Avem o bază de date chiar foarte bogată și încercăm să extragem niște informații utile și să publicăm statistici pe viitor. Cât în ce privește discriminarea, avem deja date despre discriminare, cum ați văzut despre copii, despre persoanele în vârstă, dar există și alte grupuri vulnerabile, precum persoanele cu dizabilități, imigranții. Avem încă o dată informații disponibile pentru unele state membre, pentru alte categorii putem să încrucișăm datele pentru a ajunge la niște concluzii, de exemplu despre imigranți. O altă întrebare era despre care este proveniența informațiilor. Noi folosim anchetele uh, EUSILC, anchetele despre uh, venit și condițiile de viață. Aceste anchete sunt piatra de temelie a statisticilor sociale și încercăm să le ameliorăm. De exemplu, acum încercăm să reducem cât mai mult termenele, să publicăm datele cât mai repede cu putință. Este o misiune dificilă, însă facem progrese. Poate că acum Jean-Yves, Jean-Louis, poate să răspundă la întrebările pe care eu le-am lăsat deoparte. Thank you. If, if you allow me. Please go, go ahead. Thank you. So I just wanted to... to uh... Mulțumesc. Voi completa uh, intervenția Inei. Uh, ne spune că acest instrument SILC este un instrument destul de nou în Europa, se folosește de patru ani. Am început să avem totuși date în evoluție și monitorizăm această evoluție în continuare. Acesta este un aspect important al uh, SILC pentru că monitorizează evoluția în mai multe state. Fenomenul uh, sărăciei sărăciei uh, persoanelor care lucrează, persoanelor uh, din câmpul muncii, uh, este un fenomen care survine în special în rândul celor care au locuri de muncă cu jumătate de normă. Am înțeles că statele membre, ministerelor, vor alege, își vor alege singure indicatorul uh, pe care îl vor uh, folosi pentru a uh, atinge obiectivul 2020, reducerea cu 20 de milioane numărului de oameni săraci. Până acum am observat că indicatorul ales la nivel național, în mod normal, poate fi monitorizat, mă, mă, măsurat cel cu ajutorul SILC. Deci putem vedea efectul politicii naționale prin intermediul cifrelor uh, din uh, SILC. Prin acest instrument putem uh, vedea în ce măsură contribuie un anumit instrument sau o anumită măsură la obiectivul general la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Vă mulțumesc foarte mult și pentru prezentare. Uh, toată lumea va primi această prezentare pe uh, e-mail. Doamna Schroeder, o întrebare foarte scurtă. Este posibil să ne transmiteți și în scris ce ne-ați spus, pentru că este foarte complicat de înțeles dacă, să înțelegi dacă nu uh, cunoști foarte bine domeniul statistic. Deci și răspunsurile dumneavoastră concrete, dacă ni ați putea transmite în scris, ar fi grozav. Doamna președinte, uh, da, după cum v-am spus, uh, prezentarea vă va fi transmisă prin e-mail dar doriți și răspunsurile în scris. Depinde în totalitate de dumneavoastră, de experți, dacă sunteți dispuși să transmiteți și în scris răspunsurile pe care ni le-ați furnizat în această seară. Mai am un anunț în legătură cu uh, dimineața zilei de mâine. Înțeleg că doamna Roitnen și nici doamna uh, Castex, deci doamna Ria Omen din și doamna Castex nu vor fi disponibile mâine. Vom avea un schimb de opinii cu reprezentanții STOA, care nu va mai avea loc mâine. Era prevăzut în program, dar nu va mai avea loc mâine. Deci vom uh, începe la ora 9 și jumătate. Dacă puteți uh, veni aici la 9 și jumătate, probabil că vom începe la timp. Uh, să nu cumva să pierdeți voturile. Vă mulțumesc foarte mult!